Okay. Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Haideți să adoptăm ordinea de zi. Mulțumesc. Îi spun bun venit președintelui Eurogrupului, Jerome Dijsselbloem. Vă mulțumesc pentru prezență în contextul uh, dialogului economic prevăzut de cadrul legislativ și prezența dumneavoastră astăzi alături de noi îmi dă ocazia să vă mulțumesc pentru rolul important pe care l-ați avut timp de 5 ani prezidând Eurogrupul Ați fost un președinte puternic și capabil al Eurogrupului. Ați contribuit la luarea unor decizii importante. Și aș dori să-mi exprim recunoștința pentru modul în care ați contribuit la păstrarea zonei euro în contextul crizei din Grecia. Sunt realizări care caracterizează o personalitate europeană importantă. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, vă mulțumesc și pentru buna cooperare pe care ați avut-o cu Parlamentul European. Desigur, această întâlnire de astăzi are o agendă specifică, știm cu toți acest lucru, însă, înainte de a începe uh, dialogul nostru, aș dori să-l fericit pe domnul Centeno, noul președinte al Eurogrupului, care își va începe mandatul în ianuarie și așteptăm cu nerăbdare cooperarea rodnică și cu dumnealui și să vedem dacă este cumva posibil uh, aprofundarea acestei cooperări între Eurogrup și Parlamentul European. Reuniunea de astăzi va fi o oportunitate pentru a discuta și uh, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte pe anul 2017 și uh, publicația recentă de către Comisia Europeană a analizei anuale a uh, creșterii pe anul 2018. De curând, Comisia Europeană a publicat un pachet important de măsuri și comunicări privind viitorul Uniunii Economice și Monetare și pentru dumneavoastră și pentru noi va fi o oportunitate bună să discutăm toate aceste elemente. Ieri a fost uh, un moment important în uh, procesul de aprofundare a Uniunii Economice și Monetare. Cerum, îți mulțumesc și îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Este o plăcere să revin la Comisia Econ pentru a continua dialogul nostru economic. Stimați membri, o să discut despre provocările politice, însă permiteți-mi să încep cu perspectiva economică. Astăzi, zona, economia zonei euro este într-o formă bună, redresarea fragilă din anul 2013, marcată de multe riscuri, a devenit, s-a transformat într-o etapă de expansiune economică caracterizată de 18 trimestre consecutive de creștere economică, caracterizată de o bază mult mai largă, ceea ce ne dă încredere în viitor, o încredere care se reflectă și în atmosfera de încredere în rândul consumatorilor și investitorilor din Europa. Prognoza Comisiei Europeană de toamnă confirmă o perspectivă pozitivă pentru anii viitori, ceea ce înseamnă o transformare profundă dacă ne gândim la ultimii ani sau la momentul în care eu am devenit președintele Eurogrupului, moment în care întreaga zona euro și integritatea acesteia erau periclitate. Desigur, zona euro a profitat de vântul din pupa reprezentant de politica monetară expansionistă, dar cred că și diferitele măsuri pe care le-am luat uh, la nivelul zonei euro și în mod specific în mai multe state membre au avut o importanță pentru această situație. Rezolvarea unor chestiuni uh, uh, structurale a dus cu sine anumite costuri atât sociale cât și politice. Însă aceste reforme structurale uh, dau roade acum în țările noastre. Din acest punct de vedere, aș dori să Recunosc că realizările Greciei de la începutul uh, celui de-al treilea program în contextul mecanismului european de stabilitate din vara anului 2015, Grecia a implementat o, o listă impresionantă de reforme structurale din punctul de vedere a finanțelor publice, administrației publice, uh, sistemului social, din punctul de vedere al modernizării pieței muncii, mai uh, este muncă de făcut, însă și Grecia a reușit să, uh, să schimbe lucrurile din punct de vedere politic, social și economic, ceea ce ne-a permis să încheiem cu succes a, tre- a treia revizuire a acestui program. După cum știți, autoritățile și instituțiile au ajuns la un uh, acord uh, privind uh, condiționalitățile actualizate de politici și acum Grecia pune în aplicare o listă de, de măsuri prioritare. Multe dintre acestea vor fi puse în aplicare până la Crăciun, altele la începutul lunii ianuarie și dacă lucrurile se vor desfășura bine, în data de 22 ianuarie, Eurogrupul va putea lua decizie oficială care va permite următoarea tranșă din mecanismul european de, sta- de stabilitate pentru Grecia. În iunie acestui an, Eurogrupul a convenit uh, odată cu încheierea celei de-a treia revizuiri la sfârșitul anului 2018, discutarea problemei datorie. Știți că mecanismul european de securitate a pus în aplicare pachetul un pachet cu măsuri uh, pe termen scurt uh, legate de datorie, datoria suverană. Însă din ianuarie o să începem cu alte măsuri care să susțină redresarea economică a Greciei și care să um, asigure bună gestionare a poverei datoriei Greciei pe termen mediu. Să sperăm că toate aceste măsuri vor permite Greciei să iasă din acest program în vara anului 2018. Ceea ce este valabil pentru Grecia este valabil și pentru restul zonei euro. Au fost înregistrate progrese, au fost făcute reforme dificile, însă um, mai este muncă care ne așteaptă. Știți că eu sunt un optimist, unul din colegii uh, dumneavoastră m-a numit uh, cel mai optimist cioclu, cioclu din Europa. Nu știu dacă sunt chiar atât de optimist, însă știu că a fost nevoie de reforme dificile care să permită zona euro să meargă mai departe. Situația bugetară din zona euro a fost discutată astăzi în Eurogrup. Am făcut acest lucru luni în uh, contextul uh, discutării proiectelor bugetare. Suntem de acord cu părerea Comisiei și anume că avem nevoie de o politică fiscală în general neutră în zona euro în acest moment, însă lucrurile nu trebuie interpretate prea mult pentru că există diferențe mari între noi, nu există soluție universală pentru toate statele din zona euro, doar câteva state dispun de o marjă fiscală în cadrul pactului de stabilitate și creștere economică, marja fiscală pe care ar trebui să o folosească pentru a spori productivitatea și pentru a face cheltuieli uh, înțelepte. Comisia a ajuns la concluzia că în cazul a șase uh, state există riscul nerespectării regulilor uh, fiscale. Sunt state cu mari niveluri de datorie publică și acestea ar trebui să facă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a respecta prevederile pactului acesta fiind rolul Comisiei de a vegea la respectarea prevederilor um, acestui uh, pact. Și am convenit cu toții că brațul preventiv al pactului ar trebui să fie uh, consolidat și mai mult. pe lângă politicile fiscale sănătoase, statele trebuie să continue cu implementarea reformelor uh, structurale, astfel încât uh, întreprinzătorii, investitorii, lucrătorii de toate vârstele să poată participa și întări economia. Tocmai de aceea s-a, am petrecut mult timp în Eurogrup pe marginea așa numitelor uh, discuții tematice, vizând creșterea economică și locurile de muncă. Am discutat uh, Uh, subiectul taxării forței de muncă, de exemplu, o serie de state membre au întreprins măsuri pentru reducerea poverii uh, fiscale, mai ales pentru locurile de muncă mai prost uh, plătite, ceea ce poate încuraja gradul de ocupare și mărirea veniturilor obținute de lucrători. Este un exemplu al măsurilor pe care uh, trebuie să le întreprindem împreună, chiar dacă prioritare sunt competențele naționale, este un subiect care ar trebui să ne preocupe pe toți împreună. Am insistat, uh, drept urmare, în ultimii ani uh, uh, asupra necesității dezvoltării unor criterii comune, standarde comune, care să asigure o convergență la un nivel înalt. Însă pentru acest lucru mai avem nevoie de activități în următorii ani. În ceea ce privește sectorul financiar și Uniunea Bancară, Zona euro are nevoie de un sector financiar și un sector bancar care să funcționeze bine, care să aibă baze solide, deci trebuie să continuăm reformele financiare și lucrăm în acest moment tocmai la aceste reforme. Există exemple încurajatoare în acest sens din Spania și din Italia și în ceea ce privește rezoluția bancară, putem să tragem niște uh, le- uh, lecții importante În ceea ce privește aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, Eurogrupul a pregătit Eurosummitul, care va avea loc în data de, de 15. Am plecat de la orientările generale uh, oferite de uh, președintele Tusk. Am pregătit uh, trei uh, domenii tematice. În primul rând, rolul mecanismului european pentru stabilitate, în al doilea rând, definitivarea Uniunii Bancare și, în al treilea rând, cadrul fiscal al Uniunii Economice și Monetare încercăm să vedem dacă cadrul fiscal actual este adecvat, dacă trebuie să fie schimbat și dacă este cumva nevoie de noi instrumente din punctul de vedere a politicii fiscale. În octombrie și în noiembrie am discutat uh, în parte fiecare această uh, temă și luni am, uh, am ascultat și părerea uh, colegilor despre ce trebuie să facem pentru a merge în, uh, înainte și pot să vă dau de pe acum câteva detalii. Din punctul de vedere a rolului mecanismului european de stabilitate, există un consens uh, cuprinzător uh, vis-a-vis -vis de a profita de experiența acestui uh, mecanism uh, pentru a uh, spori Uh, competențele acestui uh, mecanism pe viitor. Euro, în Eurogrup, în Eurogrup există um, opinii în favoarea păstrării cadrului actual al acestui mecanism care a um, sporit încrederea între statele membre și încrederea statelor membre în modul în care funcționează mecanismul european de stabilitate. Acest mecanism ar putea avea un rol important uh, pentru definitivarea Uniunii Bancare. Lucrăm pe baza făii de parcurs convenită în 2015 în Consiliu, unde reducerea riscurilor, uh, moment în care reducerea riscurilor și partajarea riscurilor erau deze, dezechilibrate. Trebuie să registrăm progrese cu pachetul uh, bancar propus de Comisia Europeană, să negociem mai mult pe marginea uh, propunerilor făcute de Comisia Europeană. Trebuie să facem mai mult pentru rezolvarea problemelor creditelor neperformante și altor probleme moștenite. Și după ce vom rezolva aceste probleme, vom putea face uh, și alți pași înainte din punctul de vedere al uh, îmbunătățirii împărtășirii riscurilor și definitivarea unui mecanism general de protecție și înființarea unui fond unic de rezoluție. Președintele Tusk își dorește să ajungem la uh, decizii mai concrete la un alt euro uh, la un alt summit al Eurogrupului care urmează să aibă loc în iunie anul viitor și cred că este posibil să ajungem la aceste decizii concrete pe elementele deja menționate. În ceea ce privește dimensiunea fiscală a Uniunii Economice uh, și Monetare. Toată lumea este de acord că este un subiect uh, complex uh, și dificil de a coagula un consens politic pe marginea sa. Discutarea unor noi, unor noi instrumente fiscale nu a avansat prea mult o să vedeți, um, ați văzut probabil în uh, propunerile publicate de Comisia Europeană că există o serie de opțiuni diferite privind aceste instrumente fiscale. Nici Comisia nu s-a decis. Eu am numărat cel puțin șase asemenea instrumente fiscale care putea fi introduse și dacă uh, vă vă închipuiți, dacă vă gândiți că trebuie să, ar trebui să ținem cont de toate aceste noi posibilități când vom discuta viitorul cadru financiar multianual, vă puteți da seama cât de dificile vor fi discuțiile viitoare. Trebuie să înțelegem cum vor funcționa, cum vor fi create, uh, cum vor fi gestionate, de unde vor veni banii pentru a le uh, finanța și cred că în următorii ani va trebui să muncim din greu pentru a pregăti și următorii pași necesari. Am purtat un uh, dialog foarte bun cu Comisia. Uh, cu ocazia reuniunii de luni, Comisia încă nu definitivase și nu publicase propunerile. Cu toate acestea, am înțeles că este vorba de propuneri uh, uh bogate, există multe aspecte relevante pe partea fiscală, pe partea de guvernanță. Unele cred că um, pot fi acceptate deja, pe marginea altora va trebui să discutăm mai mult. În concluzie, cred că momentul actual, din punct de vedere economic, reprezintă o fereastră de oportunitate, noua dinamică privind viitorul uh, Uniunii Economice și Monetare impulsionată de propunerile uh, domnului, Ma- mm, domnului Macron, de dezbaterea privind Brexitul, uh, uh, impulsionată de asemenea de noua administrație americană, ne fac să înțelegem că acum este momentul să purtăm o dezbatere serioasă. Eu nu voi mai face parte din acest proces decizional și privind înapoi, trebuie să recunosc că a fost o perioadă marcată de provocări pentru Eurogrup, pentru economiile noastre, mai ales pentru anumite state membre ale Eurogrupului și efectele sociale ale crizei în continuare sunt resimțite în uh, statele europene. Eu am încercat să păstrez unitatea Eurogrupului, să depășim Uh, criza într-o poziție mai puternică decât uh, poziția în care eram la începutul uh, acestei crize. Cred că am reușit să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o. A fost una rodnică. Am învățat multe și este important să continuăm acest proces de învățare. Vă mulțumesc din nou pentru cooperare. thank you very much, Mulțumim, Ieron. Cred că ă, întreaga noastră comisie te felicită pentru contribuția ta atât de importantă la rezistența zonei euro, la viitorul său, pentru cooperare și pentru ce vei face pe viitor. Îți urăm succes, iar acum ă, dau cuvântul colegilor, începând cu domnul Burkhard Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte dragă domnule Dijsselbloem, în ultimii ani, în calitate de președinte al Eurogrupului, ați uh, trăit uh, niște vremuri uh, tulburi și agitate pentru statele care fac parte din zona euro și ați contribuit în același timp în trasarea caracteristicilor acestei zone. Pentru acest lucru aș dori să vă mulțumesc pentru că ați contribuit Uh, în mod cuprinzător la stabilitatea zonei euro, uh, cred că ați câștigat uh, merite și pentru stabilitatea Uniunii Europene în general. În acest moment ne aflăm într-o etapă de avânt economic, creșterea economică se accelerează și prognozele economice ale Comisiei Europene pentru anii următori sunt pozitive și acest lucru Um, se datorează și reformelor instituționale și structurale efectuate în ultimii ani. Cu toate acestea, activitatea viitoare a Eurogrupului nu va fi una ușoară. Propunerile publicate de, de Comisia Europeană ieri se referă la modificări uh, instituționale care ar trebui să promoveze, să avanseze um, economia zonei uh, euro și noi în Parlamentul European am uh, purtat această uh, dez, uh, dezbatere și grupul nostru politic, când vine vorba de această propunere de a transforma mecanismul european de stabilitate într-un fond european monetar, consideră că trebuie competențele unui asemenea fond monetar european ar trebui să fie clarificate suplimentar, ceea ce este valabil și pentru competențele viitoare ale unui uh, uh, ministru uh, de finanțe european, care în același timp ar trebui să devină și președintele Eurogrupului și comasarea acestor competențe în lipsa unei monitorizări exacte din punct de vedere democratic, mi se pare că este uh, problematică. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de comasarea acestor competențe ale postului pe care îl ocupați acum și la care veți renunța în, uh, în curând. Și considerați că există, există posibilitatea comasării acestor competențe între șeful Eurogrupului și uh, un ministru european de Finanță. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Balț, pentru cuvintele amabile și o să continui limba engleză. The, uh, um, the commission didn't... Comisia nu și-a prezentat uh, propunerile la Eurogrup în mod explicit. Aș dori să corectez această afirmație, însă Desigur, noi știam în general care urma să fie propunerea Comisiei pentru că am urmărit uh, discursul președintelui Juncker în Parlament. Deci, practic, dumneavoastră ați fost primii care ați fost informați prin acest discurs. Bine, trebuia și eu să iau apărarea Comisiei măcar o dată. Ideile privitoare la Uh, zona euro. Acum uh, se vorbește chiar despre ministrul european de finanțe în documentele comisiei, deci a devenit ceva mult mai mare. Așadar, acestea sunt foarte vaste, însă mm, încă destul de vagi dacă el să le privim elementele. De exemplu, dacă spuneți că un ministru al finanțelor europene ar trebui să răspundă de politicile fiscale în toată zona euro, ce înseamnă atât de fapt? cum știți, suma totală a bugetelor naționale e, cred, de 50 de ori mai mare decât dimensiunea bugetului european. Deci înseamnă asta că ministrul de finanțe al UE are control asupra bugetelor naționale? Ar fi un pas uriaș, dar uh, s-ar crea și probleme uriașe și întrebări în legătură cu Uh, chestiuni de natură constituțională, de legitimitate democratică, politică, dacă ai o astfel de influență directă asupra bugetului, trebuie să ai influență și asupra modul uh, modului în care sunt cheltuiți banii. Dar uh, în țara mea, aproximativ 80% din buget se cheltuiește pe ajutor social, pensii, sănătate, educație. Astea sunt competențele guvernelor naționale, deci Cred că poți avea competență uh, de control bugetar la nivel european fără a te ocupa și de aceste domenii pe care tocmai le-am menționat. Deci e o întreagă dezbatere și cred că trebuie să fim foarte preciși atunci când avem acest gen de discuții eu salut faptul că Comisia are un document specific în legătură cu rolul Ministrului de Finanțe al Uniunii Europene, însă sunt multe semne de întrebare și multe întrebări uh, cărora încă nu li s-a răspuns. Deci, consider că acea real politic ne face să insistăm ca Eurogrupul să aibă propriul său președinte. Tocmai am ales pe Mario Centeno pentru următorii doi ani și jumătate și în uh, Eurogrup, uh, se consideră că trebuie să există o distinție între rolul Eurogrupului, care este un grup de miniștri, deci interguvernamental, și pe de altă parte rolul Comisiei, care este gardianul tratatelor și regulilor care se aplică nouă tuturor din Uniunea Europeană. Mă opresc aici. Aș mai putea spune multe, însă mă opresc. Vă mulțumesc acum pe Vange Mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc și eu pentru colaborarea pe care am avut-o în acești ani. Mi-amintesc foarte bine atunci când ați, intrat în funcție, era exact uh, uh, în, în ochiul uh, tornadei și vârteșului din Grecia și am văzut rezultatele acțiunii dumneavoastră. Sunteți unul din cei care cunoșteau cel mai bine problema Greciei și ați putut fi un interlocutor util, inclusiv în relația cu femeiul. Sigur, aș uh, dori să aibă și succesorul dumneavoastră, să aibă același succes, ba chiar și mai mult și uh, ne va face plăcere să colucrăm cu domnia sa. Dumneavoastră ați vorbit de neutral aggregate fiscal stance. Cred că e o, un instrument esențial pentru guvernanța uh, politice economice, dar întreb, nu se face oare o confuzie în legătură cu modul în care acest concept foarte util, care n-a fost uh, totdeauna bine întâmpinat la Ecofin sau la Eurogrup, uh, nu ar fi să observe care e situația agregată și de a se folosi de ea ca un instrument pentru a avea o politică contraciclică? Și mă întreb dacă sunteți sau nu de acord cu această abordare și apoi ați vorbit despre faptul că există semne de întrebare, inclusiv la Eurogrup, în legătură cu posibilele funcții ale unui buget a zonei euro. Totuși, există una în legătură cu care există acum un consens, și anume ideea că pentru ca zona euro să funcționeze, e nevoie de o funcție de stabilizare. Aici trebuie să spun că sunt decepționată când văd ce pachet a fost prezentat ieri și aici sunt uh, total de acord cu criticile colegului meu Burkhard Balz. Nu înțeleg de ce Comisia nu a găsit mijloacele de a putea prezenta în fața Parlamentului înainte sau după uh, propunerile. Asta înseamnă că nu dorește să dialogueze cu reprezentanții cetățenilor europeni. Și așa ceva nu se justifică. Dar în ce privește funcția de stabilizare, moștenirea pe care o lăsați uh, succesorului dumneavoastră, n-aveți și un mesaj că există o nevoie urgentă de a avea un instrument pentru a asigura funcția de stabilizare? O a doua sau nu mai știu, a treia întrebare spune vorbitarea. E uh, vorba de Uniunea Bancară despre care ați vorbit mult și ați vorbit despre ideea asta a unui echilibru între partajarea riscului și reducerea riscului. Eu observ că reducerea riscului este în curs și totuși prin reglementare și supraveghere noi organizăm sau mă rog, persoana responsabilă organizează restructurarea bancară. Deci, nu cumva credeți că a venit vremea să facem pași înainte, chiar mici, și spre reducerea riscurilor, dar sigur, continuând uh, munca la pachet sau la creditele problematice uh, MPL, însă uh, Mm, eu văd că concepția asupra echilibrului se bazează pe noi legi ale fizicii pe care nu le cunosc. Că uh, trebuie umplut un talger înainte, uh, complet înainte ca celălalt talger să poată urca, nu știu care e concepția noastră și ce se va întâmpla cu cariera noastră pe viitor, că ne trebuie să știm. Mulțumesc, doamnă Beres. Mulțumesc, doamnă Beres spune domnul Dijsselbloem și acum în engleză mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră de apreciere. Întâi în ce privește uh, pactul agro m-ați întrebat uh, ce ar trebui să facem pentru politicile contraciclice uh, și uh, afirmația dumneavoastră este ad- adevărată că ar trebui să ne bazăm pe reciprocitate, dar cum să facem în practică? În practică lucrurile sunt complexe. Acum lucrurile sunt puțin diferite, dar pe durata crizei erau mari diferențe între țări care aveau creștere, uh, o țară mare care avea un surplus însemnat și ați putea spune că pentru o țară respectivă uh, o politică contraciclică uh, Uh, ar însemna că uh, ar trebui să existe nu mai puține, nu mai multe cheltuieli, ci mai puține cheltuieli. În alte țări economia încă este foarte afectată și țările astea au nevoie de mai multe investiții publice. Dar noi nu avem la dispoziție instrumentele pentru a realiza acest echilibru atât de necesar, ceea ce ne duce, desigur, la celălalt subiect. Deci, capacitatea fiscală sau stabilizarea pentru a redresa dezechilibrul și Comisia are multe idei diferite pe care le-a și expus în propunerile sale și asta probabil pentru că ei își dau seama că nu există încă niciun acord sau nicio convergență de idei, deci uh, ei expun diferite idei în pachetele pe care le elaborează. Vorbesc despre un instrument uh, pentru a consolida și susține reformele, și cred că ar fi ceva foarte interesant. Da? Acum întrebarea e dacă ar trebui să vorbim de transferuri sau de finanțare și uh, plăți, ceea ce mă duce la întrebarea să vină banii de la bugetul european sau poate de la o altă sursă, FMI, poate de la un alt organism al uh, eurozonei, nu știu, mecanismul european de stabilitate, apoi convergența. Noi, eu înțeleg uh, și această idee, s-ar putea și spune că fondurile structurale deja uh, furnizează o susținere pentru convergență. Intervenție fără microfon, doamne Beres. Bun. Mai există și alte idei despre uh, stabilizare, deci uh, programe pentru ajutorarea șomerilor, asigurări, reasigurări, protecția investițiilor. Deci sunt tot felul de idei, de programe care ne arată că încă ne aflăm doar la începutul dezbaterii, de fapt, pentru că nu, au, nu s-a făcut o alegere. Eu cred că instrumentul de stabilizare e necesar uh, contra șocurilor adverse în anumite state membre. Uh, ca să uh, venim în ajutorul acestora și cred că ar fi bine și înțelept ca acest instrument să existe în mod specific pentru țările zonei euro în forma unui instrument de finanțare prin transferuri și sigur că asta ar trebui uh, să fie însoțit cu reforme inteligente pentru a ne ocupa de cauzele structurale. Bine, asta este părerea mea personală. Acum nu știu dacă asta va fi și soluția uh, convenită în comun. N-am de unde să știu. Și în final, ați întrebat despre reducerea riscurilor în Uniunea Bancară. Acum trebuie să ne dăm seama că, sigur, în ultima jumătate de an, uh, s-a lucrat doar la reducerea riscului și nu s-a făcut niciun progres la partajarea riscului. Da, aș putea fi de acord cu această afirmație, dar sigur că înainte, când am început Uniunea Bancară, care a fost un proiect de partajare a riscului, fondul de rezoluție, care este un proiect tocmai de partajare a riscului. Deci până acum spune că există acel echilibru. Acum, eu nu vreau să leg, să mă leg singur la mâini. Unii colegi o fac, dar trebuie, să nu spunem, trebuie să facem asta înainte de a face altceva. Nu, asta e o scuză pentru a nu face nimic. Trebuie să acționăm în paralel, cred eu, și să nu spunem, nu, dar trebuie să ne ocupăm întâi de toate riscurile și trebuie să aranjăm situația creditelor și doar apoi să vorbim despre partajare. Nu cred că putem funcționa așa, dar înțeleg că în unele țări sigur că încă problemele astea sunt foarte sensibile și trebuie rezolvate cu prioritate. Din nou intervenție fără microfon. Și aș spune că trebuie să continuăm uh, progresele uh, cu ambele și nu să intrăm într-un război al cuvintelor. Și m-ați întrebat despre viitorul meu. A spus în glumă uh, domnului președinte că poate eu o să fiu primul care să apelez la programul european pentru ajutorarea șomerilor, dar sper să nu ajung acolo, din motive personale. Deci nu am nimic concret să vă răspund la această întrebare. Thank you. Președintele, mulțumesc. Ok. Notis Marias. Domnul Marias, acum. Chirie Dașeblum. Foarte bine, mulțumesc foarte mult, domnule Dijsselblum. Blum. V-ați uh, referit și la situația din Grecia, însă nu cred că v-ați amintit uh, corect uh, toate cele s-au întâmplat în Grecia. Se pare că sărăcia în Grecia este de 40%. PIB-ul a scăzut cu 25%, iar rata șomajului este de 26%. Salariile au scăzut cu 40%, la fel ca și pensiile în prezentarea dumneavoastră, poate că ați fi putut să fiți puțin mai autocritic. Ați vorbit despre memorandumul uh, din Grecia, care a fost încununat de succes și ați uh, spus că, uh, iată, economia din Grecia a luat-o pe un făgaș pozitiv avem totuși, v-am spus, foarte mulți șomeri, deci putem spune că chiar poporul grec plătește oalele sparte. Uh, știți că uh, uh, s-a hotărât la ultimul acord cu Troica ca a treia tranșă de 86 de milioane de euro să fie plătiți. Însă mai rămân euro να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ταμείου Deci, vă dați seama că banii Uh, nefolosiți ar trebui poate să fie uh, puși uh, într-un fond special care să ajute, de exemplu, la plata creditelor. Există foarte mulți cetățeni greci care nu pot să-și plătească creditele. Sunt oameni care nu mai reușesc să o scoată la capăt și cred că Uh, ar trebui să sprijinim uh, piața creditelor uh, cu 55 de milioane de euro, mai ales acoperind creditele neperformante. Poate ar fi bine să creăm un fond pentru situațiile de criză. Însă, Mă întreb dacă cazul Greciei nu este folosit ca să dea, dăm exemplu celorlalți, deci să facem așa un uh, model din Grecia. Uh, poate că uh, toate aceste teme ar trebui să fie discutate de către grupul euro, pentru că toată lumea spune acolo că noi finanțăm Grecia, dar dacă o parte din banii care uh, au, uh, au fost pus la dispoziția creditelor, mă întreb dacă nu ar trebui ca uh, ei să fie cei nefolosiți, să fie uh, puși într-un credit de urgență. Domnule Marias, avem uh, o reuniune pentru Uniunea Bancară ne întâlnim cu negociatorul uh, uh, șef al Comisiei, datele pe care ni le-au prezentat, datele obiective în legătură cu situația din Grecia sunt uh, totuși pozitive, sunt încurajatoare și e vorba de toate domeniile. Mulțumesc! Da, într-adevăr, datele sunt încurajatoare și în ce privește creditele neperformante. Și acest proces uh, și acest uh, proces uh, a, a uh, început foarte bine. Uh, spuneați că poate că nu am, uh, nu mi-amintesc corect uh, situația din Grecia. Nu, vă pot spune că am o memorie foarte bună și vă pot spune că nu accept această mentalitate conform căreia Europa a creat problemele din Grecia. Nu, am o memorie care merge chiar înainte de începerea crizei. Îmi amintesc foarte bine cât de vulnerabile erau țările noastre, inclusiv Grecia uh, au fost uh, aplicate politici uh, pur și simplu uh, uh foarte proaste, deci cu investiții neproductive, uh, fonduri publice care au fost uh, irosite pur și simplu. Vă pot da foarte multe exemple înainte de criză, dar aveți dreptate, s-au făcut greșeli și după criză. Mă gândesc mai ales la felul în care noi am reacționat și trebuie să fim cinstiți cu noi și să spunem că în primii ani, uh, cu siguranță, în, cu ocazia primelor programe, uh, s-au făcut foarte multe uh, improvizații în legătură cu uh, Grecia. Felul în care am tratat băncile nu a fost foarte, foarte eficient și a fost foarte costisitor. Când oamenii ne critică în legătură cu felul am tratat băncile în Grecia, mai ales în prima uh, fază a permit uh, de fapt uh, să salvăm investitorii, investitorii care nu erau uh, greci, e o critică întemeiată, cred. Și de aceea eu sunt pentru Uh, noile reguli uh, uh, BRDD și principiul recapitalizării interne, pentru că nu ar trebui să îi salvăm pe acești investitori care ar trebui să-și fi gestionat mai bine riscurile. E o greșeală fundamentală, care a fost făcută chiar la începutul crizei. Sigur că e foarte ușor să spui și poate că retroactiv într-adevăr devii mai înțelept, poate că dacă aș fi fost uh, la început acolo, aș improvizat și eu, pentru că criza a fost uh, de mare amploare și uh, contaminarea, mai ales în ce privește riscurile, era foarte gravă, ar fi putut duce la un colaps total al sistemului economic din Europa. S-au luat câteva decizii poate pripite, dar în orice caz, multe dintre țările noastre um, au trebuit să ia măsuri dificile pentru a corecta datoria suverană. Deci, într-adevăr, trebuie să fim autocritici. Sper că suntem acum mai severi cu noi decât uh, înainte. În legătură cu ce se întâmplă cu al treilea program pentru uh, Grecia, dacă vă reamintiți din uh, cei 86 de miliarde de euro, 25 de uh, milioane de euro au fost puse în rezervă pentru recapitalizarea băncilor și pentru, datorită felului în care am acționat, nu am avut nevoie de acești bani, doar 4,5 miliarde de euro au fost folosite pentru că au intervenit investitorii privați și deci a trebuit să punem o parte mică din fondurile publice pentru a salva băncile. Și de aici întrebarea dumneavoastră, ce am putea face cu banii restanți? Banii aceștia nu sunt restanți. Dacă vrei să folosești uh, uh, banii într-un uh, scop precis pentru programe sociale, pentru investiții publice și așa mai departe, sunt argumente întemeiate, dar nu sunt bani care se adaugă la datoria suverană a Greciei. Ar trebui, la un moment dat, Uh, să fie plătiți pentru ca să nu uh, mărească uh, datoria suverană, să sporească în continuare datoria. În ce privește creditele neperformante, Cred că ar trebui să avem o soluție privată în mare măsură. Am spus deja de ce cred că așa e important să fie. Nu cred că întotdeauna contribuabilii să salveze băncile și investitorii. Pe de altă parte, dacă vrem să îi protejăm pe cei mai vulnerabili care au uh, făcut credite la bancă, există măsuri uh, țintite care sunt uh, propuse și în Grecia pentru a ne asigura că acești cetățeni nevinovați să nu fie victimele licitației creditelor neperformante. Mm, aceste licitații sunt totuși pentru bănci Uh, posibilități de a-și uh, curăța uh, palanțierele, de exemplu, de a face curățenie în propria ogradă. Deci, nu cred că e nevoie de un fond atât de mare, care încă o dată ar trebui să fie plătit tot de către contribu- contribuabili. Mulțumesc, Wolfgang Klintz. Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde sau mă uluiește faptul că sectorul bancar rămâne încă fragmentat în, uh, euro, în uh, zona euro și în Uniunea Europeană, în pofida faptului că avem uh, moneda unică și în pofida faptului că am început acest proiect privind um, Uniunea Piețelor de Capital. De ce credeți că sectorul financiar nu s-a consolidat mai mult la nivel transfrontalier? Și credeți că se profilează o schimbare pe viitor aici? Și a doua întrebare legată de Brexit. Până acum, Londra a fost uh, centrul financiar în Europa și deci și în zona euro oricum. Regatul Unii ne părăsește acum și deci care va fi rolul Londrei pentru Uniunea Europeană cu 27 de state membre și mai ales pentru zona euro și considerați că, de exemplu, e nevoie să începem la uh, activități de tip clearing uh, în zona euro? Sau credeți că aceste activități ar putea să rămână la Londra chiar dacă Regatul Unii ne părăsește? O întrebare ușoară sau întrebări ușoare. În primul rând, de ce sectorul financiar este încă fragmentat? Cred că după criză a urmat uh, această fragmentare uh, majoră și am avut uh, reacția autorităților naționale și autorităților de supraveghere în timpul crizei, ceea ce explică această fărâmițare. Deci Uh, investitorii privați s-au retras și s-au orientat mai mult pe piețele interne. Și autoritățile de reglementare le-au cerut să își uh, uh, reducă activitățile, să fie mai prudenți în ce privește asumarea riscurilor, ceea ce a dus la bănci mai orientate pe activități interne și nu pe activități transfrontaliere. Sigur că Uniunea Bancară încearcă să vină cu un set de reguli pentru toate piețele, cu autoritate unică de supraveghere și așa mai departe, deci, un set unic de reguli care să permită băncilor să aibă activități transfrontaliere. Există însă așa numitul proces legat de opțiunile și discrețiile naționale. E un proces în curs. BCE-ul, cred că anul trecut, de exemplu, a făcut o listă de 160 de reguli și de reglementări uh, la nivel național, uh, faimoasele opțiuni naționale, și încearcă să reducă lista respectivă. Unele însă uh, rămân. Mare parte însă sper că vor fi armonizate sau vor uh, uh, fi preluate de către autoritățile europene de supraveghere și de reglementare. Deci procesul este în curs. Sunt sigur că vom avea și fuziuni transfrontaliere, mai multe activități transfrontaliere. Cred că și tehnologia ne va ajuta în acest sens. Vedeți că există bănci care sunt în, avanta, în avangarda acestor revoluții tehnologice, inițiativa FinTech, de exemplu. Deci există bănci care sunt tot mai active în diverse uh, țări. Sigur că totul costă, deci procesul acesta va continua. În ce privește Brexitul și rolul uh, The City, sigur că Londra este centru financiar în Europa, și cred că va rămâne unul dintre centrele financiare cele mai importante din lume. Nu cred că The City se va destrăma și că toată lumea va uh, pleca de acolo. Cred că datorită uh, uh, reglementărilor uh, activitățile de acces pe piață se vor uh, muta în uh, parte, dar nu uh, așa cum speră toți în mod total. În ce privește activitățile de clearing, cred că din punct de vedere al perspectivei uh, de stabilitate financiară, aceste activități ar trebui să fie bine reglementate, bine um, uh, supravegheate și mai puțin concentrate, tocmai ca să asigurăm uh, stabilitatea financiară. Va fi un proces îndelungat și acesta, însă, după cum știți, dacă ai activități în mai multe locuri, pe mai multe piețe, costurile riscă să crească și mulți își fac griji în legătură cu acest aspect pentru că folosesc activitățile de tip clearing și doresc să o facă la uh, prețul cel mai ieftin posibil. Deci ar putea ca costul acestor activități să fie uh, destul de ridicat. Mulțumim. Domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule Taiselblum. vă urez uh, pentru ultima dată bun venit la comisia noastră și trebuie să recunosc că grupul meu și eu personal am avut uh, o evaluare uh, diferită în ce privește activitatea dumneavoastră. Uh, Um, și uh, zona euro și așa mai departe. Am avut uh, tendința să vă uh, criticați la început, dar spre sfârșitul mandatului ați venit tot timpul cu vești bune și mi se pare că ați revenit cu picioarele pe pământ. Ne-ar fi plăcut dacă mm, ne-ați fi uh, spus uh, acest lucru chiar de la început. Deci dacă uh, ați fi fost uh, un președinte mai puternic al zonei euro. Uh, Uh, memorandumul din Grecia a fost folosit mai ales pentru a salva uh, băncile. Nu spuneți asta acest lucru. Uh, cetățenii au fost însă cei care au trebuit să plătească oalele spate. Cetățeanul de rând a plătit un preț dublu în primul rând, pentru că comportamentul țării mele a fost criticabil, a fost execrabil, dar uh, și datorită programelor acestea de austeritate impuse uh, Greciei. Uh, astăzi însă aceste programe s-au mai relaxat și ați putut veni și cu vești bune pentru Grecia. Uh, acum, în sfârșit, uh, putem să uh, ne ocupăm de o țară în care să se înfăptuiască reforme și în care administrarea fondurilor publice să fie mult mai eficientă. Și aș dori să vă pun și o întrebare aceste 86 de uh, miliarde de euro din uh, a treia tranșă a programului MES. Domnul Reckling a spus că o parte din acești bani care nu au fost folosiți pentru recapitalizarea internă a băncilor uh, deci o parte din bani ar putea să fie folosiți pentru a uh, plăti uh, toate aceste credite neperformante. susțineți această propunere? Considerați că Uh, poate fi o măsură pentru a reduce datoria Greciei? Pentru că noi nu ne-am supăra dacă uh, ați avea această poziție. Și apoi, uh, de mai multe ori ați venit la Parlamentul European, dar uh, uh grupul uh, euro nu s-a angajat uh, în acest sens. Credeți că uh, ar trebui uh, ca uh, întregul Eurogrup să poată fi tras la răspundere de către Parlamentul European, să dea seama. Și apoi, uh, cum credeți că uh, persoana care vă va urma la conducerea Eurogrupului se va comporta? Președintele, există câteva Uh, obligații legislative și tocmai în acest cadru are loc dezbaterea de astăzi. Sigur că avem o dezbatere deschisă, dar există totuși câteva explicații de tragere, uh, obligații de tragere la răspundere. Um, uh, Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Foarte critic ați evaluat activitatea noastră. Nu e doar datoria și obligația dumneavoastră, ați avut și motive uh, să fiți uh, critici și am spus ceva uh, înainte în acest sens. Sper că și politicienii eleni sunt uh, la fel de critici cu politicile lor din trecut, la fel cum am fost eu în legătură cu deciziile noastre din trecut în ce privește programele din Grecia, pentru că doar așa putem să progresăm și să avem succes în Grecia. în ce privește uh, creditele, uh, dacă am putea să le plătim din uh, fondurile restante, uh, creditele uh, femeii, Sigur că la Eurogrup noi ne dorim să rămânem în continuare angajați și Fondul Monetar Internațional și-a dat acordul să participe la acest program, dar deocamdată nu uh, a dat uh, curs acestei promisiuni, nu a trecut de la vorbe la fapte. Sper că vor face acest lucru de la începutul anului viitor. Deci, plata acestor credite uh, femeiului Um, și uh, un proces care ar merge cu implicarea tot mai mare a femeiului, uh, mi se pare că sunt două procese care merg în paralel. Știu că creditele uh, femeii sunt foarte costisitoare, fondurile, deci uh, uh, creditele europene sunt mai ieftine, deci va trebui să ne gândim în ce privește problema datoriei. Grupul euro va discuta la începutul anului uh, această datorie, se va lua o decizie finală la sfârșitul programului. Întotdeauna am spus acest lucru și dacă programul este finalizat cu succes, uh, și așa pare uh, acum, atunci vom analiza uh, sustenabilitatea datoriei și pe termen lung și să vedem dacă nu mai putem veni cu mă măsuri suplimentare. Dacă vrem să facem mai mult, uh, dacă vrem să reducem datoria, sigur, aceasta ar fi o posibilitate. Deci să schimbăm uh, pachetul uh, creditelor. E o chestiune politică, dar ne dorim ca femeiul să rămână uh, cu noi și să uh, se ocupe în continuare de programul din Grecia. Deci, deocamdată, nu vă pot da un răspuns uh, final. Până la urmă, e o decizie de care ține de Eurogrup. Apoi, dacă ar putea să fie tras la răspundere Eurogrupul în fața Parlamentului European. De mai multe ori am avut această dezbatere. Eu pun mare preț pe metoda comunitară ceea ce nu trebuie să excludă cooperarea interguvernamentală între statele membre. Dacă vrem să facem progrese în Europa și să ne asigurăm că măsurile noastre sunt încununate de succes, va trebui poate să combinăm cele două metode, deci câteodată comunitară, câteodată interguvernamentală. Cele două metode se, sunt legate. Eu sunt o verigă între miniștrii de la uh, Eurogrup și uh, activitatea Parlamentului European. Uh, și va fi valabil și dacă vrem uh, să progresăm în Europa. Nu întotdeauna se va putea ca toate țările să meargă împreună. Uh, chiar Eurogrupul e o dovadă, deci e o selecție importantă a țărilor europene care au hotărât să continue cu acest, uh, acest proiect. Nu toate 27 de state membre sunt implicate. S-ar putea să se întâmple acest lucru pe viitor, dar deocamdată nu e cazul. Deci, cele două metode, metoda comunitară și interguvernamentală, vor continua să meargă mână în mână. Și probabil că vor fi și uh, tensiuni între cele două. În ce privește uh, Mario Centeno, eu mă bucur de faptul că el a fost uh, numit. L-am uh, felicitat uh, și aici uh, pentru uh, noua sa funcție. Cred că succesul uh, Portugaliei, care a ieșit din program, e justificat. Trebuie să recunoaștem și ce a făcut guvernul anterior, care s-a aflat într-o situație de ananghie. A trebuit să ia decizii foarte nepopulare, dar uh, Portugalia uh, se descurcă foarte bine. În ultimii ani Mario Santano a făcut o treabă minunată și cred că e o recompensă simbolică pentru eforturile pe care le-a depus pentru faptul că din ianuarie va fi președintele Eurogrupului și urez mult succes și pe această cale. Thank you. Uh, Sven Giegold. Mulțumesc, Sven Giegold. O să vorbesc limba germană, de dragul preciziei. În numele grupului meu, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru colaborare și să vă urez toate cele bune pentru viitor. Uh, sper că veți rămâne în continuare, um, veți lucra în continuare în interesul uh, publicului și, în plus, aș dori să salut contribuția dumneavoastră care a permis ca în vremurile dificile pe parcursul crizei elene să se poată ajunge la o, o decizie care să păstreze unitatea zonei euro. Pe parcursul um, tuturor acestor ani am purtat discuții controversate când vine vorba mai ales de, uh, de taxe. Ați uh, considerat că um, Trebuie să îmbunătățim uh, veniturile colectate de guverne și să reducem cheltuielile guvernelor în general, însă rolul, uh, chestiunea principală este și va rămâne rolul și funcția Eurogrupului și ați făcut mai multe progrese din punctul de vedere, din punctul de vedere al transparenței, de exemplu, procesului de, decizional în Eurogrup. Însă, Uh, problema fundamentală rămâne în picioare în continuare. Eurogrupul ia decizii care au un impact imens asupra situației sociale a oamenilor din, uh, din Europa, însă nu se înțelege, nu se știe, nu, este, nu există niciun fel de grad de, de transparență vis-a-vis -vis de uh, responsabilitatea celor care au uh, participat la luarea deciziilor uh, uh, respective. Este o mare problemă din punctul de vedere al posibilității, posibilității tragerii la răspundere a miniștilor de finanțe care fac parte din uh, Eurogrup, uh, Eurogrup, pentru că există o contradicție și între pozițiile exprimate în mod public de mulți uh, miniștri de finanțe și pozițiile uh, reale exprimate cu ocazia uh, luării deciziilor respective în cadrul Eurogrupului. Drept urmare, mi se pare că ar fi util dacă Eurogrupul ar putea să publice procesele verbale ale reuniunilor din anii trecuți, astfel încât cetățenii europeni să poată înțelege ce s-a întâmplat, cum au fost uh, luate deciziile respective. Uh, cel puțin după o anumită perioadă de timp, cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a afla care au fost pozițiile uh, apărate de uh, miniștrii de finanțe. Cred că acest lucru uh, ați putea să-l uh, faceți până uh, în ianuarie și cred că bilanțul dumneavoastră ar fi încununat și mai mult în urma unei asemenea decizii. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Mi-ați adresat cuvinte amabile și mai puțin amabile. Vă mulțumesc pentru cele amabile. Ați spus că am avut o atitudine mai uh, îngăduitoare uh, pe partea de taxe. Este o chestiune delicată cu care nu sunt uh, de acord. Am spus întotdeauna că politica fiscală a țărilor de jos nu a fost deloc uh, utilă, mm, din potrivă, ci că ar trebui să devenim mai mult uh, parte a soluției și cred că în ultimii 2-3 ani ne-am schimbat profund uh, strategia. Poate nu recunoașteți acest lucru sau nu sunteți dispus să recunoașteți acest lucru în mod public, însă cred că este uh, un lucru adevărat pe parcursul președinției țărilor uh, de, jo- de jos din anii 2016. Am accelerat proces, procesul de uh, adaptare a celei de-a șasea uh, directive privind combaterea uh, Uh, spălării uh, banilor, apoi am convenit și ATAD 2, un subiect foarte uh, controversat în țările de jos, fiind vorba de una din structurile folosite de companiile americane în țările de jos. Și cred că insistențele dumneavoastră și insistențele Parlamentului European au fost utile uh, pentru a înregistra progrese în ultimii 2-3 ani pe acest subiect. Însă, aceasta este situația. Încă nu am completat uh, toate aceste pachete. Din punctul de vedere al transparenței, ținând seama că este vorba de un cadru interguvernamental, ținând seama că este vorba de reuniuni inf- uh, informale, aceasta este structura, cadrul în care Eurogrupul își desfășoară activitatea și în acest cadru eu am încercat să bunătățesc cât mai mult transparența. Documentele sunt uh, pregătite, chiar dacă sunt uh, pregătite și de alte instituții. Insistăm să fie publicate înaintea reuniunilor, astfel încât lumea exterioară să vadă care sunt uh, documentele pe baza cărora lucrăm. Încerc să fac tot ceea ce pot din punctul de vedere al comunicării, pentru a comunica cât mai bine cu Uh, opinia publică după aceste, după aceste reuniuni. Dacă, din punctul de vedere al proceselor verbale, deja am făcut acești pași. Dacă vă doriți publicarea retroactivă a proceselor verbale, este ceva foarte dificil. Pentru că ministrii ar trebui să știe dinainte dacă documentele urmează să fie publicate. Mi se pare un lucru onest și să avem o abordare retroactivă, mie nu mi se pare a fi un lucru potrivit. Însă, din 2016, toate documentele care sunt pregătite înaintea Eurogrupului, toate procesele uh, verbale, uh, ordinea de zi, sunt uh, documente publicate înainte și după reuniunile Eurogrupului. Cam atât. Cred că am făcut progrese imense din acest punct de vedere. Să... Da, este vorba de regula care guvernează arhivele de stat în uh, general. O remarcă, dacă mai permiteți, îmi, îmi aduc aminte de dezbaterea pe care am purtat-o după decizia privind uh, Ciprul. Domnul Gigol a întrebat atunci în mod repetat cine ce decizia a luat și eu în continuare uh, recur la următorul uh, argument. A fost o decizie comună, luată în unanimitate și dacă anumiți colegi au declarat alte lucruri în public, atunci poate nu a fost suficient de de sinceri, pentru că a fost o decizie unanimă luată în unanimitate și rezultatul, de exemplu, programului uh, pentru Cipru a fost mult mai uh, eficient decât uh, rezultatul programului pentru Grecia. Am fost criticat în mod repetat vis-a-vis -vis de decizia pe care am luat-o în cazul Ciprului, însă, repet, a fost o decizie unanimă. Mulțumesc, domnul Anemans. Eh, voorzitter. Eh, Hoewel ik uit het debat de indruk... domnule președinte. În urma acestei dezbateri, domnule Dijsselbloem, am eh, înțeles că pe plan politic doriți să rămâneți în continuare foarte vag. Eu aș dori să vă aduc uh, aminte că mandatul dumneavoastră este bogat și în uh, și din punct de vedere simbolic. V-ați referit la o recunoaștere simbolică a colegului uh, urmașul dumneavoastră, domnul Centano, care rămâne un politician de, de stânga. Cotidianul german Die Welt în această săptămână a obținut un document de lucru al Comisiei Europene în care este amintită uh, uh Italia, este amintită Slovenia și alte câteva state și um, sunt amintite de asemenea eforturile diminuate de uh, reducerea deficitelor bugetare în viitor în Italia și în, în toate aceste uh, state. Și sunteți de acord cu această uh, abordare mai puțin austeră pe viitor? Vă mulțumesc, domnule Anemans, pentru această întrebare. Mm M-ați întrebat dacă guvernul portughez va respecta în continuare strictețea fiscală sau nu. În primul rând, strategia zonei euro sau strategia Eurogrupului nu a fost o austeritate pură. Aceasta a fost retorica, dezbaterea care s-a purtat în general, însă întotdeauna noi am insistat asupra reformelor structurale care să uh, îmbunătățească rezistența și competitivitatea economiilor noastre, în al doilea rând să ne îndreptăm înspre finanțe publice sustenabile, deci să ne îndreptăm este un proces, nu este un eveniment unic și acest proces trebuie să continue într-o serie de țări deci acest proces a fost unul mai complicat, uh, bazat pe mai multe axe, nu cu o singură abordare și cine afirmă acest lucru cred că nu înțelege deloc activitatea noastră. Într-o mare măsură, Portugalia respectă mm, aceste norme, au făcut progrese importante din punctul de vedere al politicilor fiscale și uh, guvernul actual nu a deviat uh, de la această cale. Colegul nostru din Portugalia a spus foarte clar că în continuare Portugalia trebuie să rămână pe această cale și anume să ajungă la uh, finanțe publice sustenabile. Deci dacă mă întrebați dacă, uh, uh, dacă noul ministru de finanțe portughez se împotrivește austerității, nu cred că este o temă pe care trebuie să o discutăm pentru că um, Eurogrupul niciodată nu a susținut o abordare unilaterală bazată doar pe uh, austeritate. Deci, din punctul meu de vedere, strategia Eurogrupului nu se va schimba în mod profund. O mare parte a acestei strategii este ancorată în pactul uh, de uh, stabilitate și creștere economică. Uh, o importanță mare revine uh, asanării uh, sectorului bancar, uniformizării uh, reglementării și pentru acest banc, sector bancar și schimbarea președintelui Eurogrupului nu înseamnă că strategia politică a Eurogrupului va fi schimbată. Acestea sunt ancorate profund de membrii Eurogrupului și sunt susținute de o largă majoritate. Mulțumesc, Esther de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în urma primei runde de uh, vorbitori am auzit uh, cuvinte de uh, laudă, de critică sau indiferență vis-a-vis -vis de performanța uh, Eurogrupului. În general, cuvinte călduroase uh, uneori mai uh, călduroase din partea colegii care nu fac parte din familia dumneavoastră politică, ceea ce, într-un context european, uh, înseamnă că v-ați, uh, probabil ați făcut o treabă destul de bună. Am câteva comentarii legate de Uniunea Bancară. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de dumneavoastră privind recentele cazuri de rezoluție și că ar trebui să profităm de învățămintele acestor cazuri în momentul în care vom definitiva Uniunea Bancară. Aceste cazuri de rezoluție ne-au, ne-au arătat că punctul de plecare, cadrele naționale uh, din acest punct de vedere sunt foarte diferențiate în Uniunea Europeană și uh, un învățământ este atunci că avem nevoie de un anumit fel de structură care să lase responsabilitatea și o parte a a bugetului din EDIS pe plan național și să existe o, combin, o combinație cu un fond european, pentru că ținând seama de diferența uh, între statele membre, uh, Uh, schemele de garantare a depozitelor, trebuie să sistemul european de asigurare a, a depozitelor uh, trebuie să aibă aceste două caracteristici, european și național. Și a doua întrebare este următoarea. Pachetul Uniunii Bancare depinde de rezultatele obținute privind creditele neperformante. Trebuie să Uh, să se înregistreze progrese atât din punctul de vedere al reducerii riscurilor, cât și din punctul de vedere al partajării acestor riscuri. Eu nu sunt uh, cineva care să afirme că toate, riscuri, risc, toate riscurile ar trebui să fie reduse înainte de a continua cu EDIS. Însă, oare nu ar trebui să înțelegem cu toții același lucru când vine vorba de reducerea riscurilor? Să nu înțelegem cu toții care sunt elementele relevante pentru EDIS și care sunt uh, criteriile, jaloanele pe care trebuie să le atingem pe parcurs pentru că nu suntem foarte specifici. Deci, uh, foarte clar când vine vorba de creditele neperformante și președintele ne-a spus că datele sunt, uh, ne, ne dau motive uh, să fim optimiști, însă care sunt criteriile clare ce, cât de mult va trebui să reducem această problemă a creditelor neperformante în următorii uh, 4-5 ani, astfel încât să putem merge mai departe cu partajarea uh, riscurilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna de Lange, pentru sprijinul pe care mi l-ați uh, dat în, în ultimii ani. Trecând acum la întrebările specifice, cazurile de rezoluție amintite au dus la reacții diferite. Unii au spus că a, aceste cazuri ne-au demonstrat că Uniunea Bancară a dat greș, alții au considerat că, din potrivă, Uniunea Bancară a funcționat. Eu cred că a, aceste cazuri ne-au demonstrat că Uniunea Bancară funcționează, dar că există în continuare niște puncte slabe, niște colțuri de umbră pe care, a, la care încă nu ne-am gândit. Uh, așa cum ați spus, uh, regimurile naționale de rezoluție sunt în continuare foarte diferite între ele și situația este complicată pentru că intervin anumite aspecte juridice complicate în uh, cadrele respective de rezoluție și cred că trebuie să rezolvăm toate aceste puncte, mai ales când avem de-a face cu bănci. Dacă am fi foarte uh, ambițios, uh, am cere un cadru unic european de rezoluție, însă acest lucru ar avea un impact imens și din punct de vedere juridic. Poate o altă abordare ar fi ca pe lângă și peste regimurile naționale de rezoluție să avem o abordare uh, europeană a rezolvării falimentului, uh, insolvenței uh, băncilor și trebuie să ne gândim la legăturile posibile între rezoluție și insolvabilitate, pentru că unii au considerat că insolvența nu trebuie să devină ruta de preferat, pur și simplu pentru că este uh, cea mai ușor de uh, ales și astfel să renunța la posibilitatea rezoluției uh, băncii respective. Uh, deci, cred că este important, pe lângă Uniunea Bancară, și uh, să creăm și o Uniune a piețelor de, de capital. Și din acest punct de vedere să există un uh, cadru de rezoluție um, european. Nu știu dacă doamna Beres uh, e de acord cu mine, dar uh, și nu știu cum să interpretez uh, gesturile dumneavoastră și poate ar trebui să creăm această com- uh, competență respectivă. Însă este foarte important ca Uniunea Piețelor de Capital să, să funcționeze. Și pentru că niciodată nu vom putea crea asemenea pia- uh, piață atâta vreme cât există diferențe atât de mari. Apoi, ce ar trebui să facem din punctul de vedere a reducerii riscurilor? Uh, Lucru bun al foii de parcurs privind Uniunea Bancară uh, convenită în anul 2016 este că uh, precizează ce trebuie să se întâmple din punctul de vedere al partajării uh, riscurilor. Partea proastă este că nu a fost suficient de detaliați despre situația în care, de care suntem mulțumiți Drept urmare, am ajuns în situația în care există state care nu doresc să facă nimic din punctul de vedere al reducerii riscurilor și state care nu doresc să facă nimic din punctul de vedere al partajării riscurilor, pentru că și ambele tabere spun că nu s-au înregistrat suficiente progrese din punctele lor de vedere. Și pornind de la un document foarte bun elaborat de Comisia Europeană în urma cererii noastre care listează munca făcută până acum, realizările obținute până acum. Deci, pornind de la acest document, acum putem să precizăm care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facem și uh, care sunt măsurile care urmează să fie declanșate una după, după, după, uh, una după cealaltă. Este mai ușor de spus acest lucru decât este de făcut, însă cred că trebuie să ne forțăm unii pe alții să spunem când vom fi mulțumiți de situația actuală și când suntem dispuși să trecem la următorul pas, pentru că dacă nu, vom rămâne blocați. Mulțumesc, după cum am spus, este o activitate impresionantă și cred că este dificil să identificăm țările care nu au făcut nimic din punctul de vedere al reducerii uh, riscurilor însă, într-adevăr, trebuie să ajungem la o simetrie între cele două părți. Este o discuție importantă pe care o să o continuăm. Acum are cuvântul domnul Mavrides. <coughs> even though I'm tempted to speak up. Mulțumesc. Deși aș fi tentat să vorbesc despre Edis, eh, e totuși ultima șansă a dialoga cu domnul Dijsselbloem, deci m-aș concentra pe problema Ciprului mai întâi, pentru că încă e o chestiune nerezolvată și trebuie clarificată și cred că dumneavoastră sunteți persoana care trebuie să o facă și domnule Dijsselbloem. Sincer, vă dorim mult succes în viitorul dumneavoastră. În ce privește criza din Cipru acum, să spuneți că vă aduceți bine aminte ce s-a întâmplat și vă reamintesc și unele din fapte. Era martie 2015 când uh, s-a spus că era inevitabil salvarea băncilor și după o reuni- reuniune îndelungată a ministrului de finanțe la Eurogrup s-a anunțat așa numită prima propunere de salvare uh, cu uh, garantarea depozitelor. Urmă, uh, în ziua următoare, după o intervenție a Băncii Centrale Europene, s-a corectat acea greșeală, astfel încât nu uh, n-a existat nicio taxă pentru a se garanta depozitele. Acum problema e că, deși ne-am așteptat la un program de salvare orizontal, deci pentru toate băncile, până la urmă, în realitate, a fost un program care s-a concentrat uh, doar asupra două din cele mai mari bănci din Cipru. Una a fost închisă, cealaltă a fost uh, salvgardată la nivel de 50% din depozite, să asigurarea depozitelor. Acum ne puteți explica Acum uh, de am început cu un program de sal- salvare a băncilor orizontal și uh, am ajuns până la urmă la un scenariu în care s-a concentrat acțiunea doar asupra două bănci de natură sistemică. Și s-ar, uh, ne-am fi așteptat o versiune a programului orizontal cu excluderea asigurării de 100% a depozitelor. Și încă o întrebare, știți că exact în acest moment ce fel de cetățean european din Cipru nu poate să deschidă un cont într-o bancă din Belgia. Deci este imposibil așa ceva pentru cetățenii Ciprului, care sunt cetățeni europeni. Mulțumesc. Um, thank you, Mr. Mavridis. Mulțumesc, domnule Mavridis. Mulțumesc pentru urările de bine ce privește viitorul meu. Dumneavoastră v-ați referit la deciziile luate la începutul 2013. Cred că mai întâi de toate ne-am dat, ne dat cu toții seama că situația din Cipru rămăsese uh, nerezolvată o perioadă prea delugată de timp cu alegerile și cred că programul pentru Cipru ar fi trebuit să demareze mult mai devreme. Însă uh, la momentul în care mi-am, la momentul în care mi-am preluat eu mandatul, în februarie 2013, era clar că nu mai putem tărăgâna lucrurile. Uh, primul punct uh, este deci să spun că ar fi fost mult mai bine dacă ar fi început programul de salvare mult mai devreme în Cipru. Și da, într-adevăr au fost două decizii. În primul rând uh, că la Eurogrup uh, era, a fost clar că de la început că o abordare de tip uh, salvarea băncilor bailout era inevitabilă, dar uh, cinstit vorbind, guvernul cipriot a fost cel care n-a dorit această abordare și de aceea s-a ajuns la acea primă versiune, acea soluție atât de criticată cu primul plan, care era, vorba, care era vorba de o soluție cu caracter transversal pentru conturile acumulate. Deci era vorba de toate băncile și de toți deponenții. Era vorba de o taxă, da. O contribuție de tip impozit pentru a salva sistemul financiar din Cipru și acum dacă ar fi fost o opțiune justificată sau nu, sau justificabilă, principala critică a fost că noi nu am uh, respectat uh, garantarea depozitelor. Dar, de fapt, dacă vă gândiți la dimensiunile sectorului financiar din Cipru și la dimensiunile depozitelor din bănci, de fapt nu ar fi putut funcționa niciun fel de program uh, care să și uh, uh, program efectiv de salvgardare a creditelor și garantarea creditelor. Deci ar fi fost o pură ficțiune și critica asta că noi am afectat garantarea depozitelor, deci este ceea ce am spus, o ficțiune, pentru că Cipru n-ar fi putut de unul singur să garanteze toate depozitele acumulate în băncile cipriote. Asta e situația reală de la vremea respectivă, dar abordarea noastră inițială nu a fost susținută de guvernul cipriot, deci a trebuit să găsim o soluție uh, alternativă și Parlamentul cipriot a uh, respins la rândul lui acea, acea soluție cu impozitul și apoi am renegociat și am venit cu soluția de bail-in uh, care a fost preferată de uh, un uh, număr însemnat de miniștri și instituțiile Eurogrup încă de la început, așa mi-amintesc eu lucrurile. Domnul uh, Mavridis, nu, dar guvernul cipriot a fost de acord. Domnul Dațilom, da, pentru că altfel nu ar fi putut lua acea decizie. Și trebuie să vă reamintiți și să uh, vă dați seama că varianta opusă, un bailout, ar fi însemnat o protecție 100% a investitorilor uh, uh, în bănci, dar asta ar fi însemnat o bancrută totală, un faliment al Ciprului. Deci, până la urmă, n-am făcut decât să reducem acele cheltuieli uriașe pentru Cipru și am limitat programul la 10 miliarde, dacă ar fi fost să salvăm toate băncile, inclusiv băncile mari, care parțial, au fost închise parțial restructurate, deci dacă am fi salvat, ar fi fost să salvăm toate băncile astăzi, Cipru ar fi avut o datorie suverană mult mai mare. Deci, totuși, și la ora asta sunt foarte fericit că nu am uh, optat pentru soluția aceea. Asta a fost uh, soluția, așa numită soluție pentru Grecia, care a lăsat-o cu o datorie enormă. Uh, Uh, cu, a fost o soluție foarte, foarte uh, costisitoare și asta pe spezele uh, contribuabilor. Domnul Van de Candelare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Dijsselblom, vă mulțumesc pentru prezență și succes pe viitor. Iată, dumneavoastră veți ieși la pensie, ca să spun așa, oricum, de la Eurogrup. Și, în mod normal, un, as, un astfel de moment uh, e un moment ideal pentru a face un bilanț al trecutului. Uh, acum, în ce privește recomandările specifice pentru fiecare țară, deja s-au făcut multe rapoarte, multe valori ale acestor recomandări și trebuie să constatăm că adesea statele membre nu le respectă pur și simplu și atunci oare n-ar fi trebuit să fi început uh, Uh, cu un mecanism de sancțiuni mult mai important ca să forțăm statele membre să respecte aceste recomandări. Și ce părere aveți despre uh, pactul bugetar, acest fiscal compact care să fie introdus în legislația europeană, cum a propus-o Comisia Europeană, apoi în legătură cu cadrul uh, instituțional al Uniunii Economice și Monetare. De la criza din 2008 a trebuit să constatăm că au intervenit multe modificări în zona euro. Iată, Uniunea Monetară a devenit de asemenea mai puternică și a trebuit și dumneavoastră să schimbați multe lucruri. Însă, aveți uh, încredere, puteți spune că dacă intervine mâine o nouă criză, <clears throat> zona euro ar rezista fără prea mari uh, pagube? Mulțumesc, uh, este răspunsul. Mulțumesc că vreți să îmi dați o pensie, bun, acum uh, mă duc la caserie să o încasez. Nu, acum vorbim serios, sunt prea tânăr ca să ies la pensie, deci nu voi profita de oferta noastră generoasă. Dacă e vorba de recomandările specifice pentru fiecare țară, punerea lor în aplicare, da, are mari defecte. Însă, mai este un adevăr, că dacă vedem raportul OCDE în ce privește reformele structurale întreprinse în zona euro, totuși e ceva impresionant. Unele, sigur, unele țări au făcut puțin, altele țări au fost forțate de împrejurări și forțate de programele care s-au uh, aplicat, dar au întreprins reforme structurale foarte dificile și destul de interesant dacă vezi ce se întâmplă acum în eurozonă, țările cu cea mai mare rată a creșterii sunt cele care au întreprins acele ajustări structurale dificile în ultimii ani. Irlanda, sigur, Spania, Portugalia, țările baltice, chiar uh, țările de jos, aș spune, că acum uh, dau dovadă de creștere puternică după luarea unor măsuri dificile. Și acum, întrebarea, ar trebui să schimbăm modul de punere în aplicare sau de uh, asigurare că se pune în aplicare aceste, recom- aceste recomandări specifice pentru fiecare țară? Uh, vă răspund în nume personal. Dacă vedeți câte bătălii politice am avut cu uh, punerea în aplicare a cadrelor fiscale, vă puteți da seama că ar fi un adevărat război atomic care s-a declanșat dacă războiul ar, uh, dacă, mă scuze, dacă comisia ar interveni și ar spune acum trebuie să aduceți ajustări la piața muncii sau să schimbați sistemul de pensii și așa mai departe. Deci cred că, până la urmă, e vorba ca fiecare să-și asume răspunderea. Să vedem cum putem îmbunătăți acest proces în statele membre. Există soluții, există idei în, în propunerea comisiei Comisiei. Comisia spune că ar trebui poate să avem o abordare mai multianuală în acord cu guvernele naționale pentru, să spunem, un program de trei ani. Și să vedem cum va acționa un guvern, ce reforme va face și do, oh, Comisia poate critica, spune că nu s-a făcut de ajuns, trebuie să rezolvați una, o problemă, altă problemă și deci să fie un acord pe trei ani de exemplu, și dacă e nevoie să se facă o legătură și cu un soi de program de susținere a unor reforme și Comisia să facă o propunere și în acest sens, să susțină uh, țările care trec printr-un efort de întreprindere unor reforme. Deci o abordare multianuală în care statele membre să aibă primul plan, ei să spună ce cred că trebuie făcut și ce vor face în acești trei ani și după un dialog cu Comisia să ajungă la un acord pentru, deci, următorii trei ani, ceea ce ar fi mai bine decât cum se face acum, că în fiecare an soluția spune fac aceste recomandări, asta trebuie să faci statele membre spun, păi nu, nu, eu vreau să fac altceva. Și atunci e vorba de ca fiecare să-și asume răspunderea. Dacă am încredere destulă, dacă ce s-ar întâmpla dacă mâine s-ar produce o nouă criză, păi nu, încă n-am destulă încredere. Și spun asta pentru că e vorba de rezistența la șocuri. Unde putem absorbi șocurile dacă, dacă se petrec? Unele state membre încă nu au destul spațiu fiscal ca să poată reacționa la un șoc economic uh, cu uh, politici fiscale mai expansioniste. În unele state membre e aproape imposibil de făcut așa ceva sau foarte dificil. Băncile noastre acum sunt într-o situație mult mai bună, totuși, dar nu toate încă. Dar spune că sectorul financiar are o mai mare capacitate de a absorbi șocurile, mai multe uh, sisteme de tip tampon, mai mult capital, o uh, balanță economică mai uh, solidă și datoria suverană încă este prea mare în unele țări și dacă s-ar produce un șoc economic, ar, ar exista un risc uriaș dacă s-ar mm, prăbuși piețele și nivelul datoriei ar fi mare, ar fi multe ipoteci, deci problema ar fi uh, și ea foarte mare. Și atunci, sigur, ar fi și important ca și o Uh, uh, perioada asta de creștere economică să devină una mai lungă ca să reducem nivelul datorilor, să creăm spațiu fiscal, să creăm uh, sisteme de protecție la nivel național, la nivelul băncilor, al companiilor, la nivel guvernamental. Dar trebuie să avem mai mare, să ne sporim capacitatea de rezistență a șocului. Dar asta e doar muncă defensivă. O abordare ofensivă ar fi să ne asigurăm că continuă creșterea economică, să fim competitivi, să investim în politici de educație, să susținem uh, oamenii pe piața muncii, să avem de inovare în Europa și așa mai departe și așa mai departe. Deci, una e defensivă, deci să avem capacitatea de a absorbi șocurile, dar și ofensiva, să fim mai puternici. Dar mai e multă muncă de făcut în ambele uh, direcții. Mulțumesc. Acum Pedro Silva Pereira. Vou fazer a pergunta em português. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în uh, portugheză. Domnule Dijsselbloem, așadar, grupul euro și-a ales un nou președinte, ministrul de finanțe din Portugalia, Mare Centeno, și cred că e o alegere excelentă și o foarte bună veste pentru viitorul Eurogrupului și, desigur, și pentru Portugalia. Domnul Dijsselbloem a făcut treabă bună și, de asemenea, a făcut, uh, a făcut bine că a subliniat marele progrese pe care le-a făcut Portugalia în, urmă, în ultimii ani. Și pentru că are o memorie foarte bună și își, cu siguranță își va aduce aminte că doar acum un an de zile noi uh, discutam despre sancțiuni contra Portugaliei, pentru că precedentul guvern <clears throat> uh, sporise și agravase deficitul structural. Bun, între timp s-au uh, schimbat foarte multe, economia crește, datoria publică scade, deficitul scade, Portugalia a ieșit din uh, procedura de deficit excesiv, ratingul Republicii Portugheze crește, ministrul uh, de finanțe din Portugalia, iată, devine președintele Eurogrupului. Și acum, sigur, uh, ministrilor de finanțe și noului președinte al Eurogrupului Ehm, le revine acum să spună cum vor schimba, cum se vor schimba politicile sau nu se vor schimba pe viitor. Dar, domnule de astfel, dumneavoastră cunoașteți mai bine decât oricine Eurogrupul. Eu aș vrea să știu de la dumneavoastră ce părere aveți despre perspectivele noastre în uh, actualul context și actuala climă politică din Eurogrup ca una din problemele monedei unice, deci divergența economiilor, să poată fi eventual rezolvată. Și uh, aș mai avea niște întrebări. În ce măsură noua capacitate bugetară a aerozonei poate fi utilizată și pentru a, se, pentru a ne lupta împotriva acestei divergențe? Și, în al doilea rând, cum putem lupta împotriva dezechilibrelor macroeconomice? Cum putem uh, face asta la nivel bugetar? Dumneavoastră a spus că e important ca țările care au marjă bugetară să investească mai mult pentru a promova creșterea. Asta e un mesaj care a fost auzit în repetate rânduri, însă instrumentele pentru a ajunge la acest rezultat încă nu sunt destul de puternice. Credeți că o reformă a zonei euro trebuie să se bucure de instrumente mai solide pentru a garanta ca țările care au mai, o mai mare marjă bugetară să facă ceea ce trebuie să facă pentru a avea mai multă creștere, mai multă ocupare sau, sau pentru crearea de locuri de muncă în zona euro. Um, so, uh, thank you, uh, Mrs. Silva Mulțumesc, domnule Silva Pereira, pentru întrebările dumneavoastră. Ați făcut observație în legătură cu guvernul anterior din Portugalia? În calitate de președinte al Eurogrupului am uh, cooperat foarte strâns și cu guvernul anterior și trebuie să recunoaștem uh, care sunt meritele acestui guvern pentru că au uh, luat măsuri foarte dificile pentru a scoate Portugalia din criză. Am lucrat foarte strâns cu Maria Luisa Albuquerque, care a fost un ministru foarte bun de finanțe, foarte respectat în orice caz la Eurogrup. Da, într-adevăr, mai există divergențe cheie între noi uh, în ce privește poziția fiscală și economică uh, din statele membre uh, și de aceea e foarte greu să avem politici eficiente. De exemplu, dacă cu toții ne aflăm în aceeași fază a ciclului economic, ar fi mult mai ușor să concepem o politică monetară pentru noi toți. Dar există aceste diferențe Uh, spațiu fiscal e disponibil în unele țări care deja se află uh, în capul uh, ciclului și deci ar trebui să cheltuiască mai mult și să carbureze și mai mult economia lor. În alte țări, economia ar fi ajutată de mai multe investiții publice și de uh, cheltuieli publice. Deci e un subiect foarte important care arată faptul că răspunderea cheie pentru a crea această poziție mai echilibrată se află tot la nivel de stat membru. Spun adesea că statele membre și politicienii naționali prea des dau vina pe Europa și pentru, pe zona euro pentru problemele lor și prea des așteaptă soluția de la problemele lor să vină tot de la Bruxelles. Și nu cred că e corect. Cred că ambele uh, soluții sunt greșite. Multe din problemele din statele membre au fost cre create de către politicile uh, guvernelor și ca să se rezolve aceste probleme trebuie să se lucreze tot la nivel național. Acum, cum am putea să reacționa în viitor uh, la riscuri care, uh, sau șocuri care au loc uh, în alte țări? Avem nevoie de un instrument de stabilizare. Așa cum am spus și înainte, cred că ar putea să fie conceput ca un instrument de finanțare uh, a țărilor pe baza unor condiții legate de reforme. Și cred că uh, mecanismul de stabilitate ar putea să joace un rol aici. Dar dezbaterea în legătură cu aceste instrumente, uh, cine le controlează, cine le concepe, cine le pune în aplicare, se află în faza incipientă deocamdată. Există mai multe idei pe tapet, dar nu Uh, am ajuns încă la un uh, consens pe acest subiect. Mulțumesc. Werner Langen. Vielen Dank, uh, Herr Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă mulțumesc în mod expres pentru uh, stilul uh, pragmatic uh, și deschis în același timp pe care l-ați avut în uh, postul dumneavoastră. Uh, în ciuda cuvintelor de laudă exprimate vis-a-vis -vis de urmașul dumneavoastră, eu am îndoiel că va ajunge la aceeași uh, statură ca cea a, a dumneavoastră. Am, uh, l-am cunoscut pe domnul Centano cu ocazia unei uh, misiuni PANA în Portugalia și nu am fost atât de impresionat. Am, trec acum la întrebările mele. V-ați referit la faptul că se discută povara uh, fiscală pentru lucrători, uh, taxarea muncii. Noi, uh, săptămâna viitoare, o să votăm, o să ne, uh, o să ne preocupe taxarea uh, profiturilor și uh, Irlanda, Luxemburgul și alte state europene, în ciuda eforturilor depuse până acum, sunt considerate în continuare ca fiind paradisuri fiscale. Și aș dori să vă întreb dacă Eurogrupul a discutat și acest subiect sau numai taxarea uh, forței de muncă. În al doilea rând, Universitatea din Amsterdam a ajuns la concluzia că 23% din toate investițiile efectuate de întreprinderi trec prima dată prin țările de jos. Asta înseamnă că sistemul de licență și de brevete care există până acum în țările de jos este unul din motivele pentru uh, această situație. Banca, și anume că zona euro, așa cum demonstrează un studiu al BCE, este împărțită între câștigători și perdanți. Uh, în rândul câștigătorilor sunt uh, tocmai statele care sunt considerate a fi paradisuri uh, fiscale. În rândul perdanților se numără țări ca Germania, Spania, Cipru, Grecia și așa mai departe. Și cum considerați că va arăta viitorul zona euro dacă această tendință va continua? Și care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de părerea Comisiei Europene de a nu mai aplica condițiile, criteriile tratatului de la Maastricht fiecărei uh, țări în parte, ci să se ia o medie europeană când vine vorba de respectarea acestor criterii? Oare nu se va ajunge la un grad mare de îndatorare? Mulțumesc foarte mult pentru laude și pentru cooperarea din ultimii ani și vă doresc dumneavoastră și uh, comisiei dumneavoastră, grupului dumneavoastră, uh, mult succes în ce privește chestiunile fiscale. Eu mă arăt uh, germană. Da, am vorbit uh, despre uh, uh, echilibrarea fiscală, pentru că dacă ne uităm la chestiunile macroeconomice, presiunea fiscală în uh, zona euro este foarte mare. Doar Irlanda are uh, o presiune fiscală asupra uh, muncii, deci taxează foarte puțin forța de muncă, dar uh, OCDE-ul a constatat faptul că există o presiune foarte mare asupra forței de muncă. Și datorită tehnologiei și așa mai departe. Sigur că există o legătură și aveți dreptate aici. Dacă vrem să colectăm Uh, cu succes taxe și impozite de la marile companii, am putea să reducem presiunea fiscală asupra uh, mâinii de lucru. Deci dacă suntem de acord cu această abordare. Mi-a spus mai multe întrebări în legătură cu situația din țările de jos. M-a spus într-o situație ciudată. Eu nu sunt mai sunt ministru de finanțe din uh, țara mea. Vă pot spune ce face guvernul? Știți? Spune domnul Langen. Da, știu. Deci ce vă pot spune? vă pot spune care este abordarea noului guvern, dar poate că nu ar trebui, pentru că nu sunt uh, purtătorul de cuvânt al guvernului. Nici nu sunt sigur că aș putea să vă explic foarte bine ce fac, dar e comentariul meu, între paranteze. Acum, în general, eu am încercat să fiu cât mai deschis uh, pe această chestiune și tot ce am făcut în ultimii cinci ani cercetarea uh, efectuată de către Universitatea de la Amsterdam ne-a arătat ceva ce știm, că multe companii internaționale folosesc sistemul fiscal uh, olandez nu pentru a plăti taxe în Olanda, ci să își uh, conducă profiturile prin țările de jos în adevăratele paradisuri fiscale în zonele tropicale. Și acest model de afaceri nu are niciun fel de viitor. Asta e părerea mea. Am făcut suficiente progrese în uh, țările de jos în ultimii cinci ani? Sau nu? Nu știu. Am avut uh, dezbateri aprinse. Eu sunt foarte, uh, am fost foarte deschis la coaliția din ultimii cinci ani. Am avut dezbateri foarte aprinse în Parlamentul olandez. Marea majoritate a parlamentarilor nu dorește să se schimbe sistemul olandez dar trebuie să recunoaștem că e un sistem care nu are viitor. Și dacă am putea să folosim veniturile suplimentare pentru a reduce uh, impozitele pe forța de muncă, muncă, am câștiga. Ar fi mai echitabil uh, și funcționarea economiei s-ar îmbunătăți, s-ar uh, ridica nivelul de trai al uh, cetățenilor și așa mai departe. Mai mult decât atât ce vă pot spune. Second question, uh, a doua întrebare în legătură cu noile reguli pentru euro pe care le-a propus uh, Comisia, uh, tratamentul relaxat al Italiei și uh, motivul pentru care ar trebui să avem măsuri medii. A fost o propunere publicată în Der Spiegel, nu de către Comisia Europeană, spune președintele. Am încercat să mă uit în pachetul comisiei, dar n-am găsit nicio informație, spune domnul președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Am citit uh, ieri pachetul și n-am găsit nicio informație. Mulțumim, Ugbaie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, aș dori să revin la uh, câteva elemente din intervenția dumneavoastră și în contextul uh, votului următor pentru care sunt chiar eu uh, raportor. Mă bucur de faptul că uh, rezultatele par să fie bune, chiar dacă creșterea economică din zona euro este Uh, timidă. Însă trebuie să recunoaștem că în aceeași țară, chiar dacă există creștere economică, se uh, uh, crește această prăpastie între uh, bogați și săraci. Și cred că ar trebui să ținem cont și de această prăpastie atunci când ne, ne reorientăm uh, politicile economice. A fost un prim pas uh, efectuat de către planul Juncker, dar trebuie să avem și investiții pentru sectorul public. Și nu spun eu acest lucru, ci mulți economii și din economiști din sectorul privat care spun că, având în vedere infrastructurile tot mai uh, vechi, uh, vom avea probleme economice, pentru că vor exista consecințe în ce, în ce privește Um, probleme de ambuteiaje uh, pe uh, autostrăzi, uh, pe căi ferate și așa mai departe. Sunt de acord cu doamna Bereș, întotdeauna este o chestiune de echilibru. Dar inclusiv pentru țările care au o capacitate bugetară mare, situația nu evoluează prea mult. Deci aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și a Eurogrupului. A doua întrebare, legată de PIB-ul Germaniei PIB-ul Germaniei va fi de două ori mai mare decât uh, cel din zona euro dacă continuă astfel uh, economia, ceea ce înseamnă că vom avea un uh, handicap pentru exporturile europene. Deci aș dori să știu care este poziția Eurogrupului și care este propunerea dumneavoastră legată de această supracapacitate bugetară a Germaniei. Și la punctul 3 aș dori să revin la întreprinderea domnului Langen în ce privește evaziunea fiscală. O să mă explice mai târziu, îmi spune. Deci, în ce privește evaziunea fiscală, ne-ați explicat de ce era complicat Eurogrup să facem progrese în domeniul fiscal? Dar aș dori să-mi explicați, e din păcate ultima dată, deci puteți să-mi spuneți orice vreți, nu înțeleg de ce unele state membre nu sunt pe lista neagră care a fost întocmită recent. Și de ce nu sunt pe lista gri a evaziunii fiscale? Dacă ne uităm, de exemplu, Irlanda și Apple, care a trebuit uh, să plătească miliarde de euro pentru fraudă fiscală, Apple nu figurează pe această listă. Când ne uităm la țara dumneavoastră sau țara mea, Belgia, uh, în care Belgia a făcut ieri uh, un sediu băncii Belfius, fost Dexia, care împreună cu Luxemburgului a uh, efectuat 3000, a construit 3000 de structuri offshore. Deci nu numai țările au creat aceste structuri uh, offshore, există și coautor, țări coautoare. Nu se vorbește deloc despre acest lucru. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc dinainte pentru răspunsuri și vă urez mult succes în viața profesională și personală. Mulțumesc foarte mult! Cum am putea folosi uh, jaloanele macroeconomice pentru a încuraja țările să coopereze și să facă progrese uh, în domeniul uh, chestiunilor fiscale. De fapt, unele probleme fiscale nu sunt atât de diferite, de exemplu, sustenabilitatea sistemelor de pensii. Sigur că sistemele de pensii pot diferi de la o țară la alta, dar în majoritatea țărilor noastre uh, se pune problema durabilității sistemelor de pensii datorită îmbătrânirii populației. Deci, jaloanele sau reperele vizează criterii pentru a măsura sustenabilitatea, dacă ea este îmbunătățită, cum poate fi îmbunătățită pe termen mediu, mă refer uh, la sistemele de pensii. Ceea ce nu descrie sau impune felul în care statele membre trebuie să-și modifice sistemele de pensii. Și mi se pare o opțiune viitoare interesantă. Deci să recunoaștem, uh, recunoaștem uh, suveranitatea națională pe aceste politici, însă să exercităm presiuni una asupra, unii asupra celorlalți pentru ca toți să abordăm aceste chestiuni cu care ne confruntăm. Suntem o uniune monetară, vom asista la un sistem, la un efect de contaminare dacă aceste probleme nu sunt contracarate la timp. Apoi a spus că e nevoie de investiții în sectorul privat, în sectorul public, îmi cer scuze. E vorba de spațiul fiscal, care este împărțit în mod inegal între statele membre. Eu mi-aș dori să fie vorba de o chestiune temporară datorită problemelor din trecut și că treptat vom echilibra situația. Dar și de această dată intervine memoria. Îmi amintesc că atunci când Germania avea, era într-o situație mai puțin privilegiată în Europa și când a trebuit să facă reforme destul de grele pentru uh, piața muncii și pentru politicile de venit, care în ultimii uh, zece ani a dus la acest avantaj uh, competitiv, le-aș spune germanilor fiți ade- atenți pentru că uh, această perioadă înfloritoare nu va dura la nesfârșit, trebuie să țineți cont de competitivitate, productivitate și așa mai departe. Pentru alte țări însă există alte învățăminte de tras, respectiv că trebuie să continuați să fiți agile și să vă îmbunătățiți performanțele economice. N-am uh, uh o soluție panaceu, nu am bagheta magică, nu pot transfera uh, banii de la bugetul german uh, la bugetul italian. Nu cred că se va întâmpla oricum acest lucru pe viitor. Am spus acest lucru deja, avem nevoie după ce am uh, terminat cu toate aceste probleme de moștenire, pentru că e vorba de o moștenire păguboasă, deci trebuie să avem instrumentele pentru a ajuta uh, țările pe viitor să facă față mai bine uh, șocurilor, dar e o abordare complet diferită. În ce privește lista neagră, nu vreau să mă exprim, s-a discutat marți la Ecofin, dar eu nu mai fac parte din Ecofin. Deci cine ar trebui să figureze sau nu pe această listă, trebuie să vorbiți cu președintele Ecofin președinția estonă respectiv. Thank you very much. Uh, I think it has been, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că am avut un foarte util schimb de opinii. Mm, toți colegii v-au recunoscut uh, meritele și trebuie să recunosc că Mie mi-a plăcut întotdeauna uh, modul în care v-ați uh, prezentat uh, argumentele și modul în care ați creat o legătură între argumentele dumneavoastră și convingerile dumneavoastră generale și astăzi mi-a plăcut tonul puțin mai reflexiv pe care ni l-ați prezentat, faptul că V-ați gândit la trecut, la greșelile făcute de Europa și, și cred că acest lucru explică uh, mulțumirile uh, care v-au fost exprimate pentru activitatea din ultimii ani. Deci îți mulțumesc din nou, Jerome. Dear colleagues, please, we have to continue our work. Dragi colegi, trebuie să ne continuăm activitatea. Sorry, colleagues. We need to get back to work. Îmi pare rău, colegi, dar trebuie să ne întoarcem la muncă. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, dacă nu mă înșel. Uniunea Bancară, raportul anual. Raportor este Sander Luns și urmează să discutăm amendamentele. 392 la număr. Aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, numărat bine, au fost depuse aproape 400 de amendamente. Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele interesante pe care le-au depus și acum încercăm să redactăm amendamentele de compromis. În general, amendamentele cred că reflectă discuțiile purtate în Comisia Econ în data de 9 noiembrie. Câteva comentarii generale pe marginea acestor amendamente. O parte importantă a acestora au fost cosemnate de doamna Hübner și de doamna Delvo, deci cei care cred că Uh, marea uh, coaliție din Parlamentul European uh, a decedat după președinția domnului Tajani. Cred că trebuie să se să schimbe poziția, însă faptul, nu, lăsând gluma deoparte, cred că atât de mult, faptul că atât de multe amendamente au, sunt cosemnate de reprezentanța acestor două grupuri politice, ne dă dovadă să fim optimiști vis-a-vis -vis de găsirea unor soluții de compromis. Apoi, o serie de amendamente reflectă poziții naționale și nu neapărat uh, poziții politice generale. Altele reflectă chestiunile importante pentru sectorul bancar. O serie de alte amendamente cer eliminarea unor uh, um, unor uh, paragrafe alineate întregi și o să profit de această idee acolo unde va fi posibil. Acestea fiind spuse, marea majoritate a acestor amendamente are un caracter constructiv și cred că uh, vor fi utile pentru activitatea noastră și aș dori să profit de această ocazie pe care o am pentru a vă prezenta puțin propriile amendamente. În data de 9 noiembrie am spus că pentru mine este importantă opțiunea unui raport uh, neutru și o să vă explic amendamentele și ce intenționez cu acestea. În primul rând, menționez faptul că riscurile în anumite sectoare bancare nu sunt rezolvate într-un grad suficient uh, de adecvat. Mă refer la Banca Popular uh, și la cele două instituții bancare uh, italiene. Banca Divicența și Banca Veneta um, Mă refer și la modificarea BC a orientărilor generale publicate. Înțeleg prea bine părerea serviciului juridic, însă aș dori să insist în comisie că împărtășesc preocupările exprimate în avizul serviciului juridic. Mă refer și la necesitatea rez- rezolvării Uh, concentrării diferitelor ris- uh, riscuri și legăturilor existente cu datoria suverană. Mă refer și la derogările um, privind capitalul și fondurile lichidă de care trebuie să dispună băncile este o altă chestiune sensibilă, mă refer și la uh, subvențiile de stat și așa mai departe. Și acestea fiind spuse, toate aceste idei au fost deschise foarte vor, sper că vor fi des, uh, discutate într-un mod foarte deschis cu ocazia întâlnirii raportorilor din umbră, prima asemenea reuniune fiind uh, programată pentru marțea viitoare la Strasburg. Nu am spus nimic în legătură cu EDIS. Cred că ar trebui să, um, ne, să avem activitate cât mai uh, concentrată cu, în aceste reuniuni din punctul de vedere al calendarului. Încercăm să redactăm cât mai repede aceste amendamente de compromis pentru a le transmite cât mai repede raportorilor din numără. Știm prea bine că prima reuniune cu raportorii din numără va fi săptămâna viitoare, marți. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Also from the previous uh, year that is indicative, so if you need a bit more time, I think that would be no. So we don't have to vote absolutely. Mă bucur ambiția pe care, de care dați dovadă în legătură cu calendarul, însă aș dori să vă spun că putem să mai extindem puțin uh, acest calendar. și faptul că anumite amendamente sunt semnate de mai mulți colegi uh, s-ar putea să fie util în găsirea unor uh, acestor amendamente de compromis pe care l ați amintit. Vă mulțumesc oricum pentru cuvintele dumneavoastră, pentru abordarea foarte constructivă și acum începem cu raportorii din umbră. Brian Hayes o înlocuiește pe Danuta Hübner. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Lunes, pentru raportul dumneavoastră. În numele cosemnatarilor uh, sau uneia din consemnatarii acestor amendamente, aș dori să vă spun că dumnea este dispusă să colaboreze uh, împreună cu dumneavoastră. Ideea principală a dumnei este că există două principii care se regăsesc în toate aceste amendamente. În primul rând să evităm uh, orice abordare prea detaliată vis-a-vis -vis de Uh, pachetele legislative care acum sunt uh, negociate. Este un principiu pe care l-am respectat și în uh, raportul anual de anul trecut. EDIS este negociat, după cum știți, de 2 ani. Comisia a făcut o nouă încercare de a relansa negocierile. Pachetul bancar va fi discutat începând de săptămâna viitoare și eu cred că este important să nu anticipăm Uh, activitățile desfășurate în alte dosare. Tocmai de aceea se propune eliminarea aliniatului 22, aliniatul 21 privind EDIS și aliniatul 6 privind raportul Simon, uh, cerințele de capital propriu, directiva și regulamentul privind aceste cerințe de, de, de, de capital, de asemenea Uh, ierarhia creditorilor și așa mai departe. Al doilea principiu călăuz, uh, călăuz, călăuzitor se referă la numirea specifică a unor instituții și evitarea numirii specifice a unor instituții. O altă regulă generală convenită la raportul de anul uh, trecut, o regulă pe care am convenit-o în legătură și cu activitatea altor comisii, cum ar fi Comisia PANA și prin uh, aceste amendamente, încercând să ne îndepărtăm de la numirea anumitor uh, instituții. Câteva comentarii privind uh, anumite amendamente specifice. Insistăm asupra uh, condițiilor de efectuare a, a activităților de supraveghere și politica monetară ale uh, BCE, schimbul de informații între BCE și uh, Comitetul de Risc uh, sis, uh, Sistemic, Apoi, limitele între deciziile cu caracter legislativ de la pilonul 2 și deciziile din al doilea pilon cu caracter de supraveghere, este însemnă importantă. Există și aducem aminte de dimensiunea europeană a CNP-urilor, creditelor neperformante, Consiliul și Comisia se ocupă de, de aceste chestiuni și cred că avem nevoie de acțiuni uh, suplimentare la mai multe niveluri. Se discută acum pe plan internațional finalizarea standardelor Basel III. Indiferent de rezultatele acestor uh, discuții, titlurile de valoare acoperite cu obligațiuni de stat uh, nu vor contribui la soluționarea acestei situații. Trebuie să înțelegem că și Brexitul va avea un impact asupra sectorului bancar, uh, transformarea mecanismului uh, de stabilitate european, de asemenea va avea un impact asupra sistemului bancar. Apoi, procesul de rezoluție pentru bănci este important. Am văzut cazurile uh, recente de, de rezoluție că trebuie să armonizăm anumite aspecte pentru a exista o egalitate de șanse între diferiții uh, actori uh, bancari trebuie să există un ton mai uh, bazat pe fapte și mai optimist din punct de vedere al depășirii deficiențelor existente, ținând seama că suntem într-o perioadă de tranziție. În calitate de președinte a președintei uh, Comisiei AF, AFCO, uh, Danuta, s-a ocupat de subiectul integrării uh, acordului de stabilitate în legislația europeană, un alt aspect important. Și, nu în ultimul rând, am încercat să introducem o formulare mai uh, strictă, mai puternică privind mecanismul de garanție. Statele membre a, s-au angajat să introducă, să instite un asemenea mecanism de uh, garanție și acest lucru, principiile uh, care stau la baza unui asemenea mecanism, ar trebui să fie clarificate cât mai repede. Dar nota este dispusă să colaboreze îndeaproape cu dumneavoastră pe parcursul reuniunii raportorilor din umbră pentru a putea progresa cât mai repede cu acest raport. Mulțumesc, nu prea am înțeles uh, care este legătura cu pactul privind stabilitatea fiscală, însă poate ar trebui să citesc cu atenție mai mare uh, amendamentul respectiv. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să menționez că amendamentele cosemnate de Danuta Hübner și de mine nu exprimă decât dorința noastră de a-l ajuta pe raportor. Pentru că colaborarea noastră reflectă uh, discuția dificilă pe care am avut-o anul trecut uh, pe marginea raportului anual privind uh, Uniunea Ban- Bancară și am considerat că punctele pe marginea cărora am ajuns la un acord principial anul trecut ar trebui să fie continuate. Nu dorim să anticipăm nici cum deciziile luate în uh, dosare negociate în acest moment și tocmai de aceea uh, propunem eliminarea trimiterii la dosarele respective. În al doilea rând, măsurile de, motor- de monitorizare ne dorim să fie coerente cu acțiunile din anii trecuți. Anumite chestiuni au rămas neschimbate pentru că nu s-au înregistrat suficiente prog- progrese înspre Uniune Bancară. Și dacă am găsit o formulare complicată, un compromis anul trecut pe marginea acestor chestiuni, am dorit să nu renunțăm la formularea respectivă. Al doilea principiu privind uh, numirea și arătarea cu degetul a unor instituții, cazurile de rezoluții eh, respectivă. Noi, am, noi considerăm că trebuie să examinăm aspectele generale, să vedem care sunt deficiențele, să vedem care este interesul general și să nu arătăm cu degetul eh, bănci specifice, individuale. Acestea au fost motivele pentru care am cosemnat uh, uh, amendamentele respective. Însă cred că ați observat faptul că nu suntem de acord din toate punctele de vedere. Există anumite amendamente problematice din punctul nostru de vedere, pentru că, după cum am spus deja data trecută, am considerat că textul prezentat de dumneavoastră era prea uh, pesimist uh, în condițiile în care au fost înregistrate progrese privind uh, Uniunea Bancară. Când vine vorba de supraveghere, cred că este singura ocazie în care Parlamentul, pe, care are, de care, pe care o are Parlamentul European pentru a examina, pentru a vedea ce se întâmplă uh, la nivelul practic în uh, cadrul acestor instituții. Am insistat când vine vorba de fintech-uri, Cred că acestea sunt provocările viitorului, securitatea cibernetică a sistemelor informatice. Din punctul nostru de vedere, instrumentele macroprudențiale nu sunt suficiente. Nu s-a făcut niciun progres din punctul de vedere al supravegherii macroprudențiale și, în fine, CNP-urile sunt de responsabilitate, țin de responsabilitatea statelor membre, însă este nevoie și de acțiuni pe plan european și folosesc acest uh, amendament pentru a comenta și pe marginea unei legiferări mai bune care să țină seama de principiul transparenței, de să organizeze procese de consultare, să ceară elaborarea unor evaluări a impactului. Deci, este un indiciu important pe care îl oferim autorităților de, de reglementare. Și acestea fiind spuse, sperăm că vom putea să vă ajutăm pentru a obține un raport uh, cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc, Thierry Conie. Nu e prezent. Nimeni din partea ALDA. Deci mergem la domnul Viegas, numele GUE. Bun dia! Vou falar em português como é. Uh, ah, vou uh, ah, vorbi ca întotdeauna în portugheză. Așadar, acest uh, raport anual privitor la Uniunea Bancară uh, sigur că trebuie să plece de la reamintirea obiectivelor uh, fundamentale ale noastre, să nu utilizăm uh, fonduri publice pentru salvgardarea băncilor, să luptăm împotriva acestui fenomen al băncilor too big to fail, deci prea mari ca să fie lăsate să dea faliment și <clears throat> totuși din acest punct de vedere vedem în Portugalia că asistăm exact la acțiuni în sens contrar, adică se utilizează în mod constant fondurile publice uh, în continuare se utilizează aceste fonduri pentru a salva băncile, pentru a le recapitaliza. Așadar, se iau bani din resursele publice și, de asemenea, asistăm la fenomene de concentrare, prin care astăzi avem un, în Portugalia un sistem financiar mai concentrat decât înainte. Ceea ce, desigur, ne face să ne întrebăm, dispunem de forță politică suficientă ca să impunem uh, efectuarea resurselor necesare? E clar că lobby-ul uh, financiar uh, pe lângă guverne și state membre și pe lângă partidele care apără interesele financiare, este foarte activ și există tentativa de a rezista, a anula sau a neutraliza o serie întreagă de norme care au sens pe baza unei analize economice, dar punerea lor în aplicare uneori nu corespunde deloc uh, dorinței teoretice. Uh, Banca Populară <clears throat> uh, ce s-a întâmplat cu ea uh, a demonstrat uh, defectele uh, acțiunii uh, de salvgardare și fragilitatea Iată că se aplică criterii duble când e vorba de Banca Populară din Vicența și e și problema lipsei de mijloace. Practic, sistemul externalizează acțiunea de supraveghere a băncilor. Și adesea marile, cele, the big four, cele patru mari uh, firme de consultanță, uh, cele care acordă consultanță sunt tot ele cele care și uh, fac supravegherea, deci ele centrează, că să spun așa, ele dau cu capul. Și atunci, uh, cum putem avea încredere în deciziile care se iau uh, pe baza activității acestor firme? Sigur că toate acestea au efect negativ asupra Uniunii Bancare și uh, noi noi spunem că uh, pentru noi cel mai evident uh, lucru ar fi că trebuie să existe un sector financiar care să fie într-adevăr în slujba persoanelor și a economiei reale. Asta ar fi singura soluție. Președintele, mulțumesc. Dacă este cineva din partea verzilor. Dacă de la FDD este cineva, să vedem. Barbara Capă, la intervenții spontane, dorește cineva să ia cuvântul din cei care nu sunt înscriși din partea grupului politice? Vă rog, raportorul. Da, mulțumesc. Uh, mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru, mulțumesc pentru comentarii. Sper să avem eh, și la reuniunile cu raportorii din umbră, prima este marți, de altfel să avem discuții constructive. Sper și cu amendamentele să uh, facem progrese cât mai rapid posibil. Mulțumesc, domnule președinte, că ați fost flexibil în legătură cu calendarul. Vom face eforturi ca să menținem calendarul sugerat și sunt convins că cu ajutorul neprețuit al uh, staffului, uh, consilierilor, experților uh, vom putea reuși. Acum în ce, în ce privește uh, uniunea bancară și uh, faptul că a fost legată de acordul fiscal, da, am aceeași uh, remarcă ca dumneavoastră, domnule președinte, dar nu știu dacă întreaga a echipei mele ne-ar putea ajuta să ajungem la un compromis. Apoi, SND spunea că nu trebuie să dăm vina pe cineva anume și să, arăta, să identificăm pe cineva anume. Păi e interesantă abordarea asta. Dacă puteți uh, avea abordarea asta generală la toate rapoartele din Econ, ar fi interesant să vedem uh, cum s-ar întâmpla asta în legătură cu dosarul privitor la concurență. Uh, da, și cu cibersecuritatea. O sugestie foarte bună. Uh, chiar acum lucrez la compromisuri. Uh, voi avea ceva în acest sens și adăugarea de idei noi uh, la raport este o sugestie foarte interesantă. Thank you very much. Da, vă mulțumesc, spune și președintele. Așadar, ă, calendarul este următorul. După cum știm, de altfel, votul în ă, Econ în ianuarie și apoi în februarie s-ar vota la plenară, dar vom vedea ce a spus echipa de negociatori și ne conformăm evaluării ă, sale. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, schimbul uh, obliga- automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării DAC 6. Please, you have the floor. Raportor este domnul Emanuel Morel. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai trebuie să reamintesc aici scandalurile fiscale care au tot apărut uh, în ultimii ani în mod legitim, europenii au impresia că um, există o favorizare a multinaționalelor, a holdingurilor uh, care sunt într-o situație de impunitate și adesea prin mecanismul la limita legii uh, eludează fiscul. Sigur că aici Parlamentul întotdeauna Uh, a mers mai departe decât cadrul actual. În uh, diverse dosare pe care le-am uh, discutat, aproape în unanimitate, de altfel am cerut transparență completă, clauze fiscale în acordurile comerciale, responsabilitatea intermediarelor și directiva DAC 6 vine exact în direcția asta. E vorba fără îndoială de una din inițiativele cele mai interesante ale Uniunii Europene împotriva practicilor fiscale Um, care uh, dăunează tuturor, pentru că e vorba de infrastructură, planificarea fiscală agresivă, adică acei intermediari, acei intermediari sau middlemen, cum se numesc ei, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Există o adevărată industria optimizării fiscale, adică consiliere ajută firmele să plătească cât mai puține impozite și asta se face prin uh, gestionarea unor averi, avocați, cabinete de, de, de consilieri la limita legii, pur și simplu ei se dedică evitării impozitelor. Am văzut asta și cu Paradise Papers cu Mossack Fonseca și Apple mai toate aceste cazuri ne reamintesc cât de mare e problema. Directiva DAC 6 stabilește o listă destul de uh, lungă și deschisă a unor tehnici de evitare fiscală și cer, uh, se cere intermediarilor ca întotdeauna să se notifice administrației când se recurge la unele aceste tehnici, apoi un partaj automat al informațiilor între statele membre și asta corespunde de altfel așteptărilor Parlamentului European, al, ale Comisiei Econ, ale Comisiei Ad hoc privitoare la scandal, scandalurile fiscale și majoritatea dintre noi a și, a și participat la uh, uh, aceste activități ale Comisiei, deci putem vedea cu ochi bune această inițiativă. Bun, mai uh, sugerez și eu câteva îmbunătățiri în calitate de raportor. Vom discuta, desigur, cu raportorii din umbră, îmbunătățiri care trebuie să corespundă uh, uh, cerințelor noastre în materie fiscală. Deci, în primul rând, o primă modificare pe care o propun e minoră, dar totuși importantă, și anume Eh, cine e beneficiarul efectiv al unui trust. Atunci trebuie adăugat în text ceea ce nu se întâmplă la actuală. Conform politicii Parlamentului European în materie fiscală, de asemenea, cer cu respectarea principiului subsidiarității ca sancțiunile impuse intermediarilor care nu își respectă obligația de raportare sau au ajutat să se evite fiscul, să fie sancțiuni pecuniare cu efect disuasiv, dar și represiv, pentru că cred că trebuie aplicată legea fiscală la fel ca legea penală, Adică nu dacă ești un bancher într-o mare sau un consilier într-o mare firmă, nu poți beneficia de un tratament de favoare. Și cum cerem în fiecare an în raportul viitor la politica de concurență, Comisia să identifice practicile ilegale cu ajutoare de stat, asta nu poate face decât dacă are acces la toate informațiile și uh, informații uh, referitoare la practici abuzive ale intermediarilor. De aceea trebuie mm, Comisia să aibă acces la toate informațiile, sigur, și cu respectarea confidențialității. Deci mm, propun să adăugăm și acest punct și încă un punct delicat, dar trebuie să îl discutăm. Pentru moment directiva nu se referă decât la viitoarele uh, dispozitive fiscale la nivel internațional. Eu cred că ar fi o eroare dacă ne-am limita doar la activitățile viitoare, pentru că sunt multe firme multinaționale și trusturi uh, deținute de, de, de uh, privați care astăzi utilizează tot felul de scheme fiscale uh, care le sunt vândute de către intermediari, să zicem acum un an de zile le-a fost vândut, acum 5 ani, acum 10 ani și uh, pentru administrațiile fiscale e imperios necesar ca să cunoască aceste scheme de evitare a plății impozitelor. Că cu cât mai vechi sunt, cu atât mai frauduloase se pare că sunt. Că totuși doar în ultimii ani s-au adoptat legi împotriva acestor uh, scheme. Deci se sustrag în continuare uh, bani uh, publici și atunci nu trebuie să ne limităm la viitor, ci să combatem și aceste scheme de planificare fiscală agresivă care funcționează în acest moment. Deci eu Uh, propun să se semnaleze și cazurile din trecut. Acestea sunt principiile uh, conform cărora ne-am orientat uh, acțiunea. Sunt simple, dar opinia publică ne cere această acțiune. Și deci, spuneam, să nu se mai desfășoare acest război fiscal între statele europene. În al doilea rând, să identificăm uh, profiturile care ies din Europa și nu sunt impozitate, în al treilea rând să pedepsim uh, pe cei care sunt vinovați de evitare fiscală, să se demonteze resursele optimizării fiscale agresive și, în fine, să avem o impozitare efectivă identică între toți contribuabili. Pentru că egalitatea în fața impozitelor trebuie să devină o realitate, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Mulțumesc! De IPP Group, Fulvio Martuscello. Fulvio Martuscello pentru PPE. <clears throat> Cari colleghi, e un file eh, rilevante. Dragi colegi, e un dosar foarte important. Eh, obiectivul e de a avea mai multă capacitate de control fiscal eh, și de a evita evaziunea fiscală ehm, cu informații de calitate și de cantitate schimbate, ă, schimbate între state membre. Mulțumesc colegului pentru raport. Cu unele puncte suntem de acord, ar fi interesant un schimb de opinii la reuniunile între raportorii din umbră. Alte puncte, la alte puncte m-aș referi astăzi, amendamentul 1, de exemplu, și amendamentul 20 sunt uh, pe o linie pe care PPU nu, pot, nu poate accepta. E vorba de a face o legătură între egalitatea, echitatea fiscală, egalitatea fiscală între contribuabili cu uh, uh, diverse cote fiscale aplicabile care într-adevăr sunt diferite. Atât la amendamentul 3, La amendamentul 3, aici în principiu care trebuie inversat, apoi un punct care se referă la extinderea sferei de aplicare, amendamentul 7, Uh, trebuie să examinăm lucrurile în detalii și va fi unul din punctele uh, pe care îl vom discuta la reuniunea raportorilor din umbră. Apoi, principiul retroactivității pentru perioada de 14 ani trebuie și el studiat mai atent. Am citit uh, amendamentul 10 în acest sens. Amendamentul 12 preferăm textul original în ce privește difuzarea informațiilor comerciale cu caracter sensibil. Deci sunt uh, multe uh, propunerile pe care le vom face, dar în sens pozitiv pentru un mai bun sistem de control și vom uh, lucra pentru a obține un mecanism mai eficient. Da, mulțumesc. Grazie. Uh, ehm, Pirko Ruhonen Lerner, ICR Group. Numele ECR. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puheenvuoroista, joita nyt olemme saaneet kuulla. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mm, raportorului și mm, colegilor care s-au exprimat. Știm uh, că există această planificare fiscală foarte agresivă și, din păcate, cei care vor să nu plătească taxe și impozite găsesc întotdeauna o uh, portiță pentru a uh, scăpa uh, de controlul justiției. Ori noi trebuie de fiecare dată să intervenim atunci când identificăm aceste tentative de evitare fiscală. De exemplu, schimbul de informații dintre statele membre ar trebui să fie mai performant pentru ca autoritățile naționale să poată să identifice lacunele și care sunt problemele uh, cu care ne confruntăm. Regulamentul DAC 6 trebuie să fie revăzut și dacă finalizăm uh, acest uh, exercițiu, nu vom, nu vom mai asista la situații precum uh, cazul Apple. Deci putem să acționăm în amonte pentru a evita uh, uh, această eludare fiscală. Acum să vedem însă cum putem să anticipăm uh, această, acest exercițiu, mai ales uh, prin schimbul de informații, să vedem care sunt informațiile care ar trebui să facă obiectul schimbului de informații între autoritățile naționale. De asemenea, va trebui să vedem care sunt uh, repercusiunile asupra schimbului de informații, uh, schimbului de informații asupra companiilor, asupra societăților și asupra reputației acestora. Există state membre care uh, practică o politică fiscală agresivă pentru a atrage companiile Uh, cunoaștem cazul Irlandei, cred că ele ar trebui să fie încurajate să nu mai ducă o astfel de politică. Și în ce privește sancțiunile, cred că trebuie să fie ele de, să fie de competența autorităților din statele membre. Ele ar trebui să impună uh, sancțiuni uh, de la caz la caz. Deci, noi considerăm că ar trebui, în primul rând, să legiferăm uh, astfel încât să nu mai avem uh, aceste politici fiscale agresive care să fie uh, duse și pentru a acoperi uh, lacunele legislative pe care le constatăm. Deci trebuie să uh, astupăm găurile, între ghilimele, pentru a ne asigura că companiile își plătesc taxele și impozitele în mod echitabil. Mulțumesc! Mulțumim! Liv în numele grupului ALDE. Domnule uh, Morel, mulțumim pentru uh, activitatea dumneavoastră, pentru acest raport. Aș dori să sprijin în primul rând propunerea Comisiei. Eu consider că astfel se vor uh, asigura condiții egale pentru toți actorii fiscali Bineînțeles că trebuie să revizuim uh, uh, sistemele fiscale din statele membre în anii următori. Însă, așa cum spune raportorul în proiectul de raport, există însă chestiuni pe care va trebui să le discutăm și uh, aspecte care trebuie să fie clarificate. În primul rând, Comisia Deciziei de a Uh, ține cont de acorduri uh, viitoare, deci de, ca doar aceste acorduri să fie vizate. Sunt de acord cu principiul neretroactivității. E important să evităm incertitudinea juridică, însă așa cum spunea domnul raportor, toate aceste sisteme care sunt uh, în vigoare mm, nu intră în sfera de aplicare al acestei directive și deci aș cere o prelungire a termenului. Să nu uităm că povara administrativă asupra intermediarilor trebuie să fie minimă, și deci e vorba de o chestiune care ar trebui să beneficieze de, uh, de atenția noastră și sunt dispusă la negocieri suplimentare. Trebuie să garantăm, de asemenea, uh, securitatea informațiilor uh, sensibile Am mai auzit de asemenea că s-a uh, criticat faptul că acest sistem uh, va duce la incertitudine juridică pentru că este prea amplu și nu de suficient uh, țintit. Pot să înțeleg uh, aceste critici, dar nu putem să permitem uh, lacunelor care să fie prea specifice. Dacă considerăm că există lacune care îndeplinesc cele două cerințe, eu sunt gata să le discutăm. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Papadimulis, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului Emanuel Morel pentru tot ce a făcut uh, până acum pentru acest proiect de raport. Și cred că Uh, nu putem trata acest uh, proiect de raport ca fiind uh, unul obișnuit, business as uh, usual pentru că mm, după scandalul Paradise uh, Papers uh, știm, de exemplu, că există o uh, scheme de evitare sau de eludare fiscală care sunt extrem de răspândite. Și trebuie să ne punem întrebarea, cum se poate ca sute de jurnaliști au acoperit toate aceste activități ilicite Uh, și uh, cum Comisia Europeană și autoritățile naționale nu au făcut nimic. Comisia spune că uh, această combatere evaziunii fiscale este prioritatea sa principală. Ori noi vedem că toate aceste promisiuni au rămas vorbe frumoase, vorbe în vânt. Au fost efectuate studii la cererea Parlamentului European, conform cărora în fiecare an statele membre și bugetul european pierd cam uh, 60 de uh, milioane de euro pentru că există toate aceste lacune fiscale. Uh, multinaționalele, companiile multinaționale uh, pot să uh, creeze aceste uh, firme paravan pentru a evita plata taxelor și a impozitelor în mod legal. PPE-ul și uh, colegii uh, de la ALDE sau de la alte uh, grupuri fac propuneri foarte simpatice. De exemplu, uh, ar dori să avem uh, propuneri mai uh, concrete pentru a uh, delimita și mai bine, să zicem, uh, uh, marja de manevră a multinaționalelor. Pentru că aceste multinaționale au uh, uh, aceste practici care uh, subminează bugetele noastre uh, naționale și bugetul european. Și uh, am impresia că PP-ul și cu ALDE au făcut un acord. Uh, se spune că uh, trebuie să avem un bun, bun uh, schimb de uh, informații, dar că aceste informații nu trebuie să vizeze datele sensibile. Uh, dar toate aceste sisteme de evitare, eludare fiscală nu pot să fie combătute la nivel național. Avem nevoie de o cooperare europeană, avem nevoie de reguli foarte stricte, astfel încât în Uniunea Europeană să se uh, discute și la G20, de exemplu, uh, aceste metode. Când vorbim despre uh, paradisuri fiscale, ar trebui să vedem cum arată situația paradisurilor fiscale în Uniunea Europeană, pentru că ele nu există doar în afara Uniunii Europene, ci și pe teritoriul Uniunii Europene. Europene și asta știe toată lumea. Deci, eu sunt dispus să, să cooperez cu uh, domnul raportor și m-aș bucura dacă cu toții am fi, am fi de aceeași părere, respectiv că evaziunea fiscală este un uh, fenomen uh, negativ, trebuie să combatem tot ce s-a de- descoperit în urma scandalului Panama. Deci, cred că ar trebui să dăm dovadă cu toții de uh, consecvență pentru că, dacă nu, evadarea fiscală va continua la nesfârșit cu toleranța noastră sau cu um, uh, tăcerea noastră aprobatoare. Molly Scott Caton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îl felicit și eu pe domnul Morel pentru tot ce a făcut pentru acest raport. Noi sprijinim uh, proiectul pe care l-a pregătit în mare. Propunerea Comisiei este un pas important pentru a combate evaziunea fiscală, iar noi considerăm că instituțiile europene trebuie să adopte această propunere cât mai repede care apare și în uh, contextul planului de acțiune OCDE BEPS. Și astfel, dacă adoptăm această propunere, vom deveni pionieri în combaterea evaziunii fiscale la nivel mondial. Noi dorim ca aceste sisteme, ca și raportorul, să fie dezvăluite, așa cum spune la amendamentele 5 și 6, și în ce privește definiția intermediarilor, uh, ne considerăm că ea uh, e uh, prea largă, pentru că nu se limitează doar la firme, ci și la persoane fizice, de exemplu, contabili, freelancer și așa mai departe. Susțin și ideea raportorului de a avea o listă publică a intermediarilor care să poată să fie sancționată de către statele membre. Această listă ar fi foarte utilă pentru cei care lucrează în acest domeniu și a ști ce și ce nu au voie să facă. În ceea ce privește retroactivitatea schemelor de raportare, amendamentul 10, noi nu înțelegem de ce sugerează ca toate schemele doar din noiembrie 1993 să fie vizate și cred că trebuie să mai discutăm la reuniunea coordonatorilor. Noi vom depune o serie de amendamente. În primul rând, o recomandare pentru statele membre de a uh, extinde obligația de uh, dezvăluire uh, la schemele care operează într-o țară. E o recomandare care a fost făcută deja de către Comisia PANA. Uh, propunerea actuală vizează doar acordurile transfrontaliere. Or, e nevoie de două state, dintre care minim unul să fie stat membru. Comisia are temeiul juridic pentru a obliga intermediarii să dezvăluie uh, aceste scheme la nivelul uh, Uniunii Europene, dar noi am putea să depunem presiune și dacă e vorba doar de un stat membru. În ce privește publicarea retroactivă a anumitor scheme? Propunerea actuală spune că dezvăluirea uh, trebuie să se facă doar după ce directiva a fost transpusă în legislația națională în 2019, dar intermediarii trebuie să uh, publice aceste scheme retroactiv după publicarea din jurnalul oficial. Noi considerăm că uh, această propunere este uh, validă. Deci credem că aceste acțiuni ar trebui să fie uh, publicate fără uh, o uh, limită de, de timp, dar noi am fi pentru o perioadă retroactivă de 45 de ani, trebuie să mai discutăm. Uh, în ce privește schimbul de informații, Comisia spune că statele membre trebuie să trimită aceste date unui uh, directorat central care este accesibil tuturor statele membre. Noi ne-am dorit ca acesta să intre în vigoare mai devreme decât prevede Comisia. Textul spune may sau could, ori noi am vrea să fie vorba de o informație, de, de obligație deci noi considerăm că ar fi mai bine dacă am avea obligație pentru auditori să Uh, dezvăluie toate aceste scheme financiare. Și deci vom depune un amendament și în acest sens. Și în fine, pentru a reveni la marota noastră, respectiv că statele membre ar trebui să uh, investească mai multe resurse în administrațiile fiscale, pentru că cu schimbul uh, automat de informații vor primi mai multe informații pe care vor trebui să le analizeze, să le proceseze. Uh, Scopul acestei legislații este să ne asigurăm că se evită evaziunea fiscală, dar uh, în orice caz nu spune nimic despre anchetele fiscale și uh, anchetele fiscale în multe țări uh, au avut de suferit pentru că la uh, Ministerele de Finanțe au fost foarte multe tăieri, inclusiv de personal și deci noi am uh, dorit ca Ministerele de Finanțe să aibă mai mulți bani la dispoziție. Domnul Morel, vă rog. Pentru concluzii. Mulțumesc și eu, mulțumesc uh, colegilor. Mă bucur să constat că în ce privește obiectivul politic al propunerii, respectiv să punem capăt unor practici și să fim uh, uh pionieri, așa cum spunea colegul uh, de ver, deci uh, pionierii uh, în lupta împotriva optimizării fiscale, mi se pare că e un aspect foarte important. Bine, anticipez acum uh, dezbaterile. Mi se pune o întrebare legată de data de noiembrie 1993, e intrarea în vigoare a tratatului de la Maastricht. Deci au apărut noi reguli în ce privește libera circulație a capitalurilor cu țările terțe. Uh, putem discuta această retroactivitate, dar sper să înțelegeți obiectivul. Deci dacă ne limităm să uh, ne referim doar la schemele viitoare, trecem pe lângă o parte importantă a problemei, respectiv că există toate aceste sisteme sau scheme fiscale actuale care reprezintă o problemă. Și eu aș dori să fim fermi în acest sens. Iar în ceea ce privește secretul comercial, aș dori să vă reamintesc totuși că e vorba de informații care sunt uh, destinate administrațiilor fiscale doar, doar și deci ele nu vor fi uh, publicate. Nu știu dacă reprezintă o amenințare, așa cum s-a spus, la adresa reputației unor companii. Să nu uităm totuși că aceste măsuri nu sunt așteptate doar de către noi sau de către cetățeni, ci și de foarte multe companii. Mă gândesc mai ales la IMM-uri, care se consideră lezate pentru că proporțional plătesc mult mai multe impozite decât uh, unele mari companii și deci dacă legislația noastră devine mai strictă, nu numai că uh, răspundem așteptărilor legitime ale cetățenilor, furiei lor, ci și așteptărilor din partea companiilor care consideră că legislația fiscală nu este echitabilă și au dreptate. În orice caz, așteptă cu nerăbdare cooperarea uh, cu raportorii și cu ceilalți colegi și nu am nicio îndoială, vom ajunge la un rezultat satisfăcător și ambițios. Pentru că, așa cum ați spus uh, cu toții și sunt de acord uh, cu aceste afirmații, ne dorim ca, într-adevăr, Uniunea Europeană să fie un exemplu în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you. Um... Vă mulțumesc. Calendarul, termenul pentru depunerea amendamentelor este 15 decembrie la ora 12. În 11 ianuarie vom discuta acest amendament. 24-25 ianuarie votul în Econ, a doua sesi- uh, sesiune plenară din uh, februarie va fi cea când vom nota, vom vota acest raport. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dezbaterea proiectului unui proiect de, rapo- de raport, unul foarte simplu, cu o singură teză, acordul, uh, consimțământul acordului între Uniunea, uh, acordul, acordul bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile prudențiale, privind insura, uh, asigurarea și reasigurarea. Cred că știți că acest acord a fost semnat în data de 22 septembrie după șapte runde lungi de negociere desfășurate între autoritățile europene și cele americane, trebuie să precizez faptul că Comisia Europeană a informat uh, în mod regulat Parlamentul European, respectând uh, prevederile trata, uh, tratatului și mulțumesc Comisiei pentru acest lucru și aș dori să felicit Comisia Europeană de asemenea pentru rezultatul foarte bun pe care l-a obținut în urma acestor negocieri. Acesta este motivul pentru care, prin acest raport, propunem să ne dăm consimțământul acestui acord și permiteți-mi să rezum pe scurt principalele elemente. Este vorba de, în, în primul rând, acest acord va uh, prevede îndepărtarea treptată pe o perioadă de 5 ani a garanțiilor care trebuie să fie furnizate de companiile europene în momentul în care semnează un contract de asigurări în Statele Unite ale Americii, pentru că știți că companiile de asigurări americane nu trebuie să respecte asemenea uh, prevederi, deci este o normă deosebit de importantă, ținând seama de Uh, faptul că valoarea garanțiilor uh, din partea companiilor uh, europene se estimează că ajunge până la 40 de miliarde de euro în acest moment. În al doilea rând, acest acord va elimina prevederile pentru anumite companii de asigurări să aibă o filială într-o țară terță atât eliminarea garanțiilor, cât și eliminarea necesității de a avea o prezență locală uh, se va aplica doar societăților de asigurări care au uh, un capital social care depășește suma de 250 de milioane de dolari europeni și astfel sunt respectate prevederile solvabilitate 2 și uh, uh, a legilor americane. În al treilea rând, uh, cerințele de supraveghere a grup, de, de supraveghere a grupurilor de societăți din uh, solvabilitate uh, 2 nu se impune un plafon de capital, însă supravegherea grupurilor de societăți, inclusiv cerințele de capital, uh, din țara unde își are reședința societatea de asigurări uh, respectivă. Acest lucru înseamnă că autoritățile europene de supraveghere vor avea competențe uh, și pentru societățile de asigurări europene care își desfășoară activitatea și în Statele Unite ale Americii și, în fine, s-a ajuns la o realizare extraordinară din punctul de vedere al schimbului de informații între europeni și omologii americani și acest uh, flux de informații mai, mai bun va reduce necesitatea colectării duble de uh, informații. Acordul prevede și prevederi moderne privind un viitor posibil memorandum de înțelegere între autoritățile de supraveghere europene și cele americane. Și, în general, după, în general, după cum am spus deja, cred că este un acord pozitiv. Aș dori din nou să felicit Comisia Europeană și propunerea raportorului este de a fi de acord cu acest, uh, cu acest uh, acord. Procedura este cea a vizului conform, deci nu putem uh, modifica acest acord, doar să ne dăm consimțământul să-l refuzăm sau să ne abținem termenul limită fiind 24-25 ianuarie 2018. Vă mulțumesc și acum are cuvântul Burhard Balț în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu acest acord internațional între Uniunea Europeană și SUA. Cred că acest acord um, garantează faptul că cerințele vis-a-vis -vis de Uh, societățile de uh, reasigurare europeană privind garanțiile care se află acum la o sumă de 40 de uh, miliarde de, do- de, de dolari vor fi eliminate în mod uh, treptat, ceea ce va fi util pentru întărirea poziției societăților de asigurare și reasigurare europeană pe plan internațional. Ambele uh, părți vor avea de profitat drepturi mare. Aș dori să remarc într-un mod uh, pozitiv și uh, ședințele de informare regulate, uh, organizate de uh, Comisia Europeană cu Parlamentul European. Insist din nou cât de importantă este transparența pentru membrii Comisiei noastre și accesul la uh, Uh, documentele folosite de Comisia Europeană în momentul în care uh, sunt negociate acorduri internaționale. În acest caz, Comisia Europeană într-adevăr a reușit să îmbunătățească situația față de ce se întâmplase în trecut. Drept urmare, cred că um, putem fi de acord cu acest acord. Sunt de acord cu domnul președinte. Această procedură trebuie să fie încheiată cât mai repede posibil, pentru că transmitem un semnal foarte clar în sensul uh, cooperării transatlantice. Această dimineață m-am întors uh, de la Washington, unde am discutat cu omologii uh, americani și transmitem un, mes- un mesaj pozitiv și pentru păstrarea solidității acestor piețe. Deci grupul nostru politic este de acord cu acest acord. Vă mulțumesc foarte mult. Niciun alt raportor uh, din umbră nu este prezent. Give the floor if you wish. Uh, if you wish say something shortly to the Commission, Natalie. Dacă Comisia Europeană dorește să intervină, îi dau ocazia Natalie Bergia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Gualtieri, vă mulțumesc foarte mult pentru atitudinea pozitivă pe care o aveți uh, față de acest acord atât de important. Uh, așa cum a spus și domnul Balț, este foarte important, acest acord este important pentru a garanta o poziție de, competitivă a uh, societăților de reasigurare europeană pe această piață globală societățile de asigurare și reasigurare, reasigurare europeană au un rol important deja pe piața americană și acest rol va putea fi garantat pe viitor. Și pe viitor o să informăm Comisia Econ și Parlamentul European când vine vorba de orice nelmuriri pe care le-ar avea vis-a-vis -vis de acest acord și de punerea sa în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! V-am prezentat deja calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor este 14 decembrie. Discutarea și vot, uh, votul acestor amendamente va avea loc în aceeași uh, sesiune a Comisiei Econon în ianuarie. Putem să ne încheiem activitățile pe astăzi. Ne revedem luni 14 decembrie la Strasburg la ora 19.30. Va fi o reuniune extraordinară. Vă mulțumesc, s-a încheiat reuniunea.